for the colleagues. Okay. Dear colleagues, we can uh, start. Item one, it is the adoption of the... Bună ziua, să începem uh, reuniunea noastră. Articolul 1, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu aveți nimic de obiectat, putem să modific, uh, adoptăm fără nicio modificare. Articolul 2, trebuie să vă anunț că uh, reuniunile din joi 2 iunie au fost anulate. Punctul 2, misiunile de la MEP C69, documentul include raport, raportul misiunii ENVI, uh, după cum am anunțat și acum este la dispoziție pe internet, uh, statutul interpretării astăzi uh, în 21 de limbi și ca de obicei este transmisă reuniunea noastră pe internet, plus că se găsesc toate dosarele uh, pe aplicația e-meeting, uh, apoi adoptarea uh, proceselor verbale ale reuniunilor din 23 februarie 2016, 21-22 martie. Dacă nimeni nu are nimic de obiectat până la sfârșitul reuniunii, procesele verbale se consideră ca fiind adoptate, iar acum putem trece la următorul punct, și anume, îl avem alături de noi pe domnul vicepreședinte al Comisiei Europene, domnul Maru Șefcovici, îi Urez bun venit la Comisia noastră de Mediu. Astăzi este un schimb de opinii cu domnul vicepreședinte în contextul dialogului anual structurat între Comisie și Comisia Envi a noastră și în acest context vom uh, auzi ce se întâmplă cu implementarea programului de lucru pentru 2016 și prioritățile uh, pentru 2017 și mai apoi uh, Scopul acestui schimb de opinii, de asemenea, este cel de a ști ce se întâmplă cu legislația pentru a implementa cadrul pentru climă și energie 2030, de exemplu, partajarea efortului, emisii din agricultură și transportul și așa mai departe. Pentru că acordul de la Paris este foarte important. ENVI va monitoriza implementarea acestui cadru pentru 2030 și pentru a fi coerenți cu angajamentul nostru la Paris o vom face. Vă voi mulțumi uh, pentru prezența noastră aici și vă voi da imediat cuvântul pentru a vă asculta declarația introductivă. Mulțumesc! Domnul Șefcovici, mulțumesc, domnule președinte la VIA, stimați membri, colegi, domnilor și domnilor. Aveți dreptate. Data trecută când am avut acest schimb de opinii, a fost acum un an de zile, imediat după ce am adoptat uh, strategia Uniunii pentru Energie și se poate spune că un an nu e o perioadă așa de lungă de timp, că vorbim despre politici, însă cred că suntem de acord că de la introducerea Uniunii Energetice și a strategiei respective am făcut progrese Uh, și e destul de vizibile. Și am început cu punerea în aplicare a strategiei. În comun am muncit din greu pentru ca uh, Paris și COP21 să fie un succes și unii dintre dumneavoastră au avut amabilitatea de a, a se afla alături de mine în Energetică și tot efortul pe care l-am încheiat și cred că uh, am, ne-am adresat cetățenilor și asta a fost foarte important pentru că Uniunea Energetică ca proiect comun pentru toți uh, cetățenii europeni și uh, pentru a avea succesul de care avem nevoie, trebuie să avem uh, susținerea cetățenilor, deci trebuie să prezentăm acest proiect în statele membre să facem o campanie pozitivă pentru a, să le, pentru a le demonstra de ce trebuie făcută această tranziție spre o economie și societate cu emisii reduse de carbon și cred că am uh, călătorit împreună cu unii dintre dumneavoastră și aceia care au călătorit cu mine sunt de acord că toate aceste reuniuni au fost foarte import, uh, importante și impresionante pentru că am văzut uh, care este nivelul entuziasmului în rândurile cetățenilor în întreaga Uniune Europeană, când am întâlnit cu uh, parlamentari, cu guvernele naționale, cu investitori, cu cercetători, cu societatea civilă, cu cetățenii și uh, cea mai des întâlnită întrebare a fost nu de ce trebuie Uniunea Energetică, ci cum, când și cât de departe putem merge cu acest proiect. Deci cred că putem spune că am avut un început bun și uh, sentimentul a fost de angajament și de implicare a publicului european. Apoi, Cred că, din nou, o evoluție foarte importantă de când am întâlnit. și s-a referit deja uh, domnul Lavia la reuniunea de la Paris COP21, un acord uh, istoric a fost semnat la Paris și am avut onoarea și mândria să semnez și eu acest acord în numele Uniunii Europene acum patru săptămâni la New York. Și trebuie să spun și aici că uh, toți cei care am participat am fost mândri că am uh, bătut un record mondial, pentru că am semnat într-o singură zi un număr record de țări au semnat un acord atât de important, deci este, iată, necesară o mobilizare globală. Pentru noi e important, pentru Europa e important, pentru că acest acord uh, ne arată clar direcția și scopul <clears throat> pe care dorim să-l uh, atingem în acțiunea noastră pentru a contracara schimbările climatice. Prin aceste două exemple am dorit să subliniez faptul că, dacă e vorba de acest proiect, avem acum un uh, impuls, un avânt de care trebuie să profităm și astăzi vă voi uh, spune cum putem în comun să realizăm acest lucru, cum uh, Europa poate să facă acest pas înainte uriaș spre un viitor durabil. Dar pentru asta e nevoie de trei elemente ale așa numitului triunghi al durabilității, uh, care să se sprijine unul pe altul. În primul rând avem nevoie de bune politici de calitate, apoi de o finanțare durabilă și apoi, sigur, și de tehnologii de înaltă calitate. Deci dacă îmi permiteți uh, câteva minute uh, pentru a prezenta toate cele trei unghiuri ale acestui triunghi. Întâi, domeniul politic. În acest an uh, noi traducem în realitate viziunea strategiei uh, uh, Uniunii Energetice într-un într-un set de pachete legislative legate între ele. Am avut, ați avut ocazia să vă fie prezentat pachetul domnului comisar Caniete, Arias Caniete, deci eu pot fi succint aici, însă cred că ce e important este să subliniez faptul că, în primul rând, înaintea verii trebuie ca obiectivele de uh, reducere a gazelor, de, gazelor cu efect de seră trebuie să le uh, realizăm, așa cum ne-am și angajat la Paris, să le traducem în responsabilități naționale prin partajarea efortului. Asta va fi nevoie de Asta va însemna că e nevoie de eforturi, dar Comisia Europeană poate ajuta statele membre și cred că știți că în acest moment suntem în contacte intense la nivel politic și de experți cu statele membre. Noi explicăm uh, abordarea noastră uh, și explicăm și eforturile suplimentare de care e nevoie din acest proces din partea fiecărui stat membru în parte pentru că este un efort comun. În sectorul transporturilor, de exemplu, putem face mult mai multe pentru o mobilitate locală cu mai puțin emisii de carbon, un, un aer mai de calitate, să implicăm industria. Uh, trecem de la utilizarea combustibilor tradiționale la uh, combustibile ecologice, cu noi vehicule, cu noi tehnologii, incorporând sistemele TIC în managementul traficului. O comunicare privitoare la aceste chestiuni va fi adoptată împreună cu decizia de partajare a efortului înaintea pauzei de vară. Apoi vedem care este potențialul în sectorul clădirilor, un alt important uh, sector non-ETS. Prin revizuirea performanței energetice din uh, directiva clădirilor și directiva eficienței energetice, uh, care va fi prezentată după pauza de vară. Uh, ar trebui să ne schimbăm modul în care ne gândim la clădiri de la o, un punct de vedere tradițional, pasiv, la o, un punct de vedere nou, uh, o clădire care produce mai mult decât consumă în ce privește energia, este încălzită și răcită în mod mai eficient, autonom și poate chiar poate reîncărca Uh, la subsol o mașină electrică. Deci haideți să conectăm uh, mobilitatea, clădirile și lumea digitală, să încercăm ca, uh, să facem clădirile noastre ca un punct de conectare pentru ca să ne ajută în, acest, în această economie secolului 21 și o infrastructură sinergizată. Sigur că regenerabile joacă un rol important. Astăzi piața electricității uh, este foarte diferită de piața de acum 5 ani de zile. Uh, iată, electricitatea produsă de regenerabile va crește uh, de la o cotă de mai mult de 25% la 50% în 2030. De aceea avem nevoie de o nouă piață a electricității și vă voi prezenta un plan până la sfârșitul anului cu o nouă directivă pentru sursele de energie regenerabile. Uh, voi reveni la acest lucru, dar va fi cadrul necesar pentru a uh, obține aceste obiective de energie până în 2030, apoi partea a doua, cel, cel de-al doilea unghi al triunghiului, finanțarea, pentru că cadrul legislativ este un lucru, dar nu este suficient și aici vine cel de-al doilea unghi al triunghiului durabilității și este un aspect și acesta foarte important. Deci cum să ne asigurăm o, oh, că există finanțare suficientă și apoi investiții durabile suficiente. După cum știți, nivelul investițiilor încă nu s-a ridicat până la nivelul anterior crizei. Eh, avem un necesar de investiții de 500-600 de miliarde de euro între 2015 și 2030 doar în sectorul electricității, ceea ce reprezintă o provocare majoră pe care încercăm să o rezolvăm din diverse direcții. De exemplu, uh, fondul, de, fondul European pentru Investiții uh, Structurale, fondul de investiții Juncker sunt uh, pași foarte importanți. Iată, primele rezultate sunt vizibile. Planul de investiții Juncker, de exemplu, sigur, uh, sprijină proiecte de miliarde de dolari, acum există de un an de zile și a susținut 64 de proiecte și a adus mai mult de 100 de miliarde de investiții uh, în întreaga Uniune Europeană și mai mult de jumătate din aceste proiecte adoptate până acum se referă la energia regenerabilă, eficiența energetică și investiții ecologice, verzi. Subliniez faptul că uh, nu trebuie să menținem acest exercițiu doar la nivel european sau național și recunoaștem din ce în ce mai mult că și orașele pot juca un rol important. De aceea lucrăm la un ghișeu unic pentru zone urbane, bazându-ne pe viitorul parc de la Amsterdam. Și acest ghișeu unic, pentru prima oară, ar aduce împreună toate informațiile relevante privitoare la un oraș sau la nivelul unui oraș și asta ar însemna că orașele ar avea acces mai ușor la surse potențiale de investiții pentru așa numită finanțare inteligentă. Această platformă ar trebui să vină cu valoare adăugată importantă pentru uh, autoritățile locale pentru că ele să participe mai mult la comunitățile durabile din Europa. Am discutat această agendă în călătorile mele din străinătate și cred că va, vor avea un efect benefic, pentru că din ce în ce mai multe orașe europene se vor îmbarca în, acest, în această călătorie spre o societate cu consum redus de carbon și emisii scăzute de carbon și uh, acest lucru poate fi imitat și la nivel global. În Europa uh, avem uh, această convenție a uh, primarilor, interesul este mare, nu numai în Europa, ci pe toate continentele. Și acum vă pot da un exemplu, dacă îmi permiteți, în Africa, continent pe care l-am vizitat ca parte din campania noastră de pregătire a COP21, un continent uh, cu care avem legături continue, mai ales în ce privește construirea capabilității, capacității, iar aici e foarte important să ne asigurăm că vom lucra de aproape cu partenerii noștri africani ca să-i ajutăm să construiască capacitatea pentru a putea munci în comun cu platforme comune ca să partajăm cunoștințele, transferul de tehnologii și pentru a avea și finanțarea necesară. De aceea, Uniunea Europeană, sub eh, leadership comisarului Mimița, colegul meu, a participat activ și participă în inițiative de, pentru energie regenerabilă în Africa și de aceea vom continua eforturile noastre ca să conlucrăm cu partenerii noștri africani pentru un acces mai bun la sursele de energie. Iar acum trec la cel de-al treilea și elementul final de asemenea al triunghiului durabilității și anume tehnologie, cercetare și inovare. Domnilor și domnilor, cred că suntem cu toții de acord că în zilele noastre avem de-a face cu o nouă revoluție industrială văd că există un spirit de inovare și văd și rezultate concrete mereu. Când am vizitat Hanover, mese, târgul de la Hanover, regiuni, orașe uh, și dumneavoastră cred că vedeți și dumneavoastră asta oriunde priviți și noi europenii, nu doar că uh, suntem parte a acestei revoluții, ci putem fi doar lideri. Sunt convins de, ace- de asta și de aceea vom și prezenta o a, a, uh, strategie integrată pentru cercetare, inovare și competitivitate care va consolida sinergiile între energie, transport, uh, inovare industrială și digitală. Unul din obiectivele cheie ale strategiei este să conectăm mai bine susținerea UE pentru cercetare și inovare cu consolidarea competitivității Uniunii Europene și rolul central al industriilor europene în lanțurile de valoare globale prezentarea acestui document va avea loc în noiembrie. Sigur că strategia asta nu poate privi doar înăuntru și trebuie să mm, cooperăm la nivel global pentru uh, surse de energie inovative și curate. Și împreună cu uh, comisarul care va, uh, prezen- care va reprezenta Comisia Europeană. Vom uh, participa la efortul la nivel global peste câteva săptămâni. Mă voi, m-aș putea referi la multe alte chestiuni. De exemplu, un, e important un schimb în comportament, pentru că noi putem lua inițiative ecologice, dar uh, nu au vor avea efect dacă nu sunt cunoscute de cetățeni sau noile cunoștințe de care e nevoie pentru a trece la o societate cu consum redus de carbon sau să ne ocupăm și de sărăcie energetică. Sigur, uh, e bine să avem clădiri inteligente, dar trebuie să ne asigurăm că toți cetățenii europeni au acces la uh, locuințe ieftine și uh, de calitate. Însă, știu că dumneavoastră acordat mare importanță Uniunii Energetice care să aibă un mecanism uh, puternic de guvernare și până la sfârșitul anului vom, avea, vom face o propunere legislativă pentru Uniunea Energetică și guvernanța acestea și Parlamentul European va juca un rol cheie, sunt convins, în procesul acesta de guvernanță. Uh, de ce am insistat totdeauna în legătură cu propunerea legislativă în acest sens? Pentru că trebuie și am vrut să asigur că și dumneavoastră sunteți pe deplin implicați ca colegiuitor și în linie cu principiile unei mai bune reglementări, această propunere va pune pe prim plan obligațiile de planificare, raportare și monitorizare existente ca să asigurăm coerența și să reducem uh, povara administrativă și apoi, planurile naționale eh, pentru energie și climă integrate vor fi mai bine ancorate și vor fi un instrument util pentru a facilita planificarea pe termen lung a tuturor dimensiunilor uh, ale Uniunii uh, sau strategiei pentru Uniunea Energetică. Acum mă opresc aici dacă îmi îngăduiți, pentru că sunt foarte curios să aflu din partea dumneavoastră, uh, să aflu ce comentarii aveți, ce întrebări aveți, să facem un schimb de opinii în legătură cu ideile pe care tocmai vi le-am expus. Știți că mă interesează foarte mult să continui acest dialog cu Parlamentul European și consider că vom uh, avea încă o ocazie foarte bună pentru asta când vom prezenta uh, cel de-al do- cel de doilea discurs al stării Uniunii Energetice, ceea ce se va întâmpla în decembrie în acest an și sper că va fi încă o ocazie în care vom putea avea un schimb de opinie în legătură cu acest proiect foarte important. Domnule președinte, estimați membri ai Parlamentului European, vă mulțumesc pentru atenție. Uh, mulțumesc, stimate domnule vicepreședinte, spune președintele la via și acum putem începe cu prima rundă de uh, intervenții. Peter Lise, din partea PVE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule vicepreședinte. Ați vorbit despre acordul de la Paris și despre punerea în aplicare a acestuia și aici, sigur, un uh, instrument central este uh, sistemul de certificate de emisii, dar cred că trebuie de asemenea să uh, folosim și alte instrumente, cum ar fi cel pentru partajarea eforturilor și altele, pentru a atinge obiectivele privind clima. Noi, în PP, suntem destul de sceptici referitor la propunerea cu privire la sistemul ETS pentru anumite sectoare. Dacă, într-adevăr, uh, Uh, se poate ajunge la uh, acest obiectiv de 10% uh, în același timp evitând um, relocarea emisiilor de gaze cu efect de seră. Noi am făcut și niște propuneri concrete cu privire la nivelul de ambiții și cum acesta poate să fie menținut. De exemplu, vorbim despre sectorul aviației, Uh, eu pot să-i spun unui uh, lucrător în siderurgie că siderurgia trebuie să uh, reducă cu un anumit procent destul de mare, undeva la 30% emisiile până în 2030, în timp ce aviația trebuie să reducă emisiile doar cu 10%. De aceea cred că trebuie să ajungem la o situație comparabilă și să vedem ce se va întâmpla la ICAO. Apoi, un alt subiect pe care vreau să-l abordez care a fost prezentat în documentul dumneavoastră privind Uniunea Energetică, dar n-ați vorbit prea mult despre acesta azi. Și este vorba de eficiența energetică. Uh, în Uniunea Energetică se spune eficiența energetică este pe locul întâi. Eu am fost raportor uh, pentru uh, directiva cu privire la acest sector, la proiectul de implementare, raportul de implementare și de aceea am făcut mai multe recomandări. În primul rând, directiva privind eficiența energetică deocamdată este valabilă doar până în 2020 și, pe bună dreptate, se discută extinderea acesteia până în 2030. Dar de ce să nu uh, spunem că și do- după 2030 vrem eficiență energetică și pentru investitori ar fi foarte bine dacă directiva și punctele esențiale, cum ar fi articolul 7, ar putea fi păstrate și după anul 2030, astfel încât uh, lumea să știe că uh, pentru Europa eficiența energetică este o prioritate doar, nu doar pentru câțiva ani, ci pe termen lung. Și uh, Comisia și Consiliul s-au pronunțat uh, pentru un obiectiv de undeva la 27%. În Parlament părerile sunt împărțite, însă 27% mi se pare că nu corespunde acestei priorități uh, de eficiență energetică, mai ales că s-a luat în calcul uh, un anumit procent care uh, se spune că este nerealist de ridicat și uh, nu poate fi pus în aplicare. Deci vă rugăm cât mai urgent să rectificați și să verificați evaluarea impactului astfel încât să remediați situația. Mulțumesc! Acum Matias Grote. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte, dragă Maroș. În primul rând, mulțumesc pentru prezentarea politicii Comisiei Europene și pe baza acestui triunghi, pe de o parte politică bună, apoi finanțarea necesară și bună tehnologie. Săptămâna trecută, Comisia Europeană a publicat o comunicare referitoare la politica energetică care se referea la mini-camioanele. Um, nu cred că acesta este un element care să sublinieze o bună politică energetică. Și um, deci nu cred că astfel de proiecte, cum ar fi microhidrocentralele, să, um, să fie într-adevăr uh, ceea ce ne uh, dorim, pentru că, într-adevăr, este, uh, sunt proiecte foarte controversate. Și cred că trebuie să discutăm mai mult, pentru că în domeniul mobilității și în alte domenii trebuie făcute uh, progrese. Să ne gândim, de exemplu, la mobilitatea electrică. E foarte bine dacă se pot utiliza energii regenerabile, dar uh, în uh, momentul de față este greu de pus în aplicare, pentru că uh, consumatorii, din păcate, nu pot să folosească foarte bine uh, automobilele electrice. Dacă vrei să faci o călătorie mai lungă, trebuie să-ți iei baterii cu tine, pentru că nu poți să încarci bateriile mașinii. Deci aici trebuie făcut ceva pentru a se putea pune în aplicare acest obiectiv. Apoi, reducerea emisiilor de dioxid de carbon uh, și reformarea sistemului ETS după raportul lui Ivo Belet. Da, într-adevăr, sunt progrese, dar cred că ar fi bine să se ia în considerare și anumite puncte importante, foarte importante pentru noi. Și aviația, așa cum am spus și la Paris, și aviația trebuie să-și aducă contribuția. Pentru că, bun, industria chimică și alte industrii um, trebuie să facă eforturi, vorbim cu sindicaliștii și ne spun, bun, noi avem niște derogări uh, istorice și nu se poate altfel. Ba da, sigur că se poate și altfel. Trebuie să facem mai multă presiune. Dar nu vreau să te deranjez atunci când vorbești la telefon, dragă colegă, spune vorbitorul. Uh, deci, cred că ar trebui să se facă presiuni la nivel internațional pentru să se ajunge la un acord. Și tocmai sectoarele care nu sunt uh, integrate în sistemul ETS, aici uh, cuvântul cheie este partajarea eforturilor, trebuie să facem ceva astfel încât să avem niște rezultate, astfel încât ceea ce am pro- promis la Paris să putem să și respectăm în 28 de state membre. Thank you very much. And now for... Mulțumesc. Și acum, pentru liberali, domnul Herbrandi. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Șeftovici, pentru contribuția dumneavoastră. Aș putea să vă adresez un milion de întrebări pentru că aveți un portofoliu foarte vast și e greu să mă limitez doar la câteva probleme. Și în portofoliul dumneavoastră sunt foarte multe activități planificate pentru următoarele luni. O să încerc să fiu cât mai uh, Mm, specific posibil. În primul rând, da, am avut un acord uh, privind climatul de mare succes la Paris, dar de atunci multe state membre mi se pare că încearcă să se ascundă de obligațiile pe care ni le-am fixat nouă înșine în Uniunea Europeană. Văd scrisori uh, din partea unor grupări de state membre care cer comisiei uh, Uh, spun comisiei și altora că um, pădurile lor sunt uh, niște, absorbă uh, într-o măsură atât de mare carbonul încât ar trebui să fie excluse de la alte măsuri. Văd că pledează pentru excluderea, excluderea silviculturii din partajarea eforturilor. Văd că se Eh, subliniază problemele foarte mari legate de sectorul agriculturii, care trebuie să crească. Deci, foarte sincer, mi se pare că activitățile converg mai degrabă înspre a emite mai mult decât mai puțin. De aceea cred că este crucial ca Uniunea Europeană să înceapă să vorbească mai concret uh, despre reducerea dioxidului de carbon. Da, avem niște obiective pentru anul 2020, pentru anul 2030. Uh, trebuie să stabilim uh, obiectivul european, noul obiectiv european pentru eficiență energetică și știm că în 2050 trebuie să avem cu 80 până la 90% mai puține emisii de dioxid de carbon în Uniunea Europeană decât acum. Pregătiți în continuare această strategie de zero emisii pentru jumătatea acestui secol și e consecventă ea cu obiectivele din uh, acordul de la Paris și veți fixa niște obiective intermediare? Pentru că eu cred că acestea sunt cruciale uh, ajutând statele membre, dându-le mai mult uh, curaj uh, pentru a merge înainte pe această cale, care este calea cea bună, astfel încât să nu se mai ascundă de obligații. Aceasta este întrebarea mai generală. Și cealaltă se referă la biocarburanți. În timpul audierii pe care am avut-o împreună anul trecut, uh, a avut, ați avut o poziție foarte uh, clară și um, ați spus foarte clar că nu mai susțineți biocarburanții de primă, biocarburanții de primă generație. Care este poziția dumneavoastră acum? Considerați în continuare că biocarburanții de primă generație nu sunt calea de urmat nici pentru sectorul transporturilor, nici pentru sectorul aviației. Am fost uh, acum două săptămâni la Montreal la ICAO și se pare că se pune foarte mult accent pe uh, compensare și pe utilizarea biocarburanților și mă tem că aș fi vorba mai degrabă de biocarburanți de prima generație. Strategia Comisiei privind biocarburanții și evitarea extinderii utilizării celor de prima generație este foarte importantă. Deci uh, aștept să văd care este poziția dumneavoastră actuală pe acest subiect. Mulțumesc și acum pentru GUE, Caterina Conecica. Děkuji, pane předsedo. Také já si dovolím vám poděkovat, pane komisaři, eh, za to, že eh, jste jeden z mála, který naše pozvání neodmítne a, snažíte se nás průběžně informovat o tom, co děláte a jak postupujete. Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc domnului comisar. Sunt despre cei care nu ne refuzat niciodată invitațiile, ceea ce e un lucru bun. Eu aș dori să abordez un subiect care n-a fost abordat până acum. Comisia ar fi trebuit să elaboreze, să pregătească o inițiativă în ceea ce privește risipa de energie. Aceasta este legată de pachetul privind economia circulară, pe care îl negociem chiar acum. Acolo nu se acordă o importanță deosebită problemei incinerării. Această inițiativă ar trebui să acopere și acest aspect, fiindcă Uniunea se îndepărtează tocmai de practica incinerării deșeurilor dar Uniunea ar putea să prezinte și propuneri interesante în ceea ce privește producția de energie în acest context. Și aș dori să știu care este poziția dumneavoastră în acest sens. Nu trebuie să ne prefacem că incinerarea ar putea fi preferabilă stocării deșeurilor. Trebuie să vedem cum facem uz de această practică um, într-o manieră modernă. Altfel, anumite țări vor continua să stocheze și să îngroape deșeurile, ceea ce e mult mai periculos pentru mediul înconjurător decât incinerarea. Prin urmare, trebuie să încercăm să creăm incinera, uh, centre de incinerare cu emisii reduse și aș vrea să știu care este situația cu această inițiativă? Fiindcă anul trecut s-a vorbit despre generarea de energie pe baza deșeurilor în cadrul economiei circulare și ar vrea să știu care sunt etapele concrete în cadrul acestei strategii. EFDD uh, and then I give... Mulțumesc. Nu mai este nimeni din partea verzilor, nici din partea FTD, așadar îi dau cuvântul vicepreședintului Șeftovici pentru prima tură de răspunsuri. Mulțumesc, domnule președinte. O să încep cu întrebarea venită din partea domnului Lize, dar cred că, de fapt, întrebările s-au completat. Întrebarea domnului Lize și întrebarea domnului Matias Grote. Eu cred că în momentul de față situația se prezintă în felul următor. După acordul de la Paris și impulsul uh, resimțit uh, după încheierea acestui acord, care a fost o realizare istorică, e clar că acum ne aflăm în situația în care fiecare stat membru uh, calculează, analizează, să vadă ce ar însemna respectarea angajamentelor în mod concret în cazul său. Deci fiecare stat membru pre- își prezintă propriile specificități și când călătorești într-o țară în care sectorul agricol este foarte puternic, vor auzi foarte multe despre emisiile de dioxid de carbon uh, din industria laptelui și cărnii de vită, în alte locuri uh, afli despre importanța biomasei și a pădurilor și e o parte a procesului, cred, care ne ajută uh, să clarificăm situația și din partea Comisiei și din partea statelor membre, să vedem care este, să găsim o poziție comună. Și toți uh, comisarii și toți colegii noștri la nivel de experți înțelegem și considerăm că e cazul să rămânem pe poziția de lider în lupta împotriva schimbărilor climatice. Angajamentele de la Paris sunt cruciale și Europa întotdeauna a nu doar a, a și-a luat un angajament, ci imediat l-a și susținut prin propuneri legislative. Și acest lucru a diferențiat Europa față de alte state participante la conferința de la Paris și vrem să continuăm această bună practică. Ați menționat sistemul ETS, sistemul de comercializare a certificatelor de emisii și o mare parte din activitatea de anul acesta este dedicată agendei post-Paris. Vorbim despre decizia de partajare a eforturilor, de decarbonizarea transporturilor, de abordarea agriculturii, a eficienței energetice în sine, dar și performanța energetică a clădirilor. Toate aceste elemente vrem să ne asigurăm că ne vor ajuta să ne respectăm angajamentele și Vreau să vă spun foarte clar că acum situația este foarte diferită. Nu putem să repetăm uh, abordarea din vremea când stabileam obiectivele pentru anul 2020, în care anumite state membre um, uh, au putut să emită un pic mai mult pentru că se recunoștea faptul că dezvoltarea lor industrială era puțin în urmă. Acum e foarte clar că toată lumea trebuie să facă un efort. Uh, dacă vrem să ajungem la obiectivul de minus 30% în sistemul non-ETS, atunci toată lumea trebuie să pună umărul. E clar uh, și facem niște valori de impact foarte detaliate, astfel încât să avem argumentele clare pe care să le prezentăm statelor membre și să le explicăm de ce considerăm că acestea sunt propunerile bune pentru fiecare stat membru, că acestea sunt corecte și că eforturile colective ne vor ajuta să respectăm acest angajament pe care ni l-am stabilit pentru anul 2030. Acum, dacă vorbim de sectorul avi aviației, știți că aici eh, noi facem cele mai mari presiuni dintre toți eh, actorii internaționali. Avem un sistem eh, care funcționează, putem să funcționăm, să, să dovedim că funcționează din punct de vedere tehnic. Uh, și acoperă emisiile de dioxid de uh, carbon și de alte gaze cu efect de seră și care ar funcționa și la nivel global. Problema este tocmai nivelul global și pentru asta e nevoie de un acord la nivel global și facem tot ce putem la nivelul Comisiei în colaborare cu statele membre pentru a ajunge la, pozitive, la rezultate pozitive la ICAO. Am avut mai multe întâlniri cu lideri din uh, industria aviației și mi-au spus că după acordul de la Paris și ei și-au dat seama că e nevoie să participe, să facă eforturi mai mari pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră în sectorul aviației, ceea ce îmi dă speranță că până în octombrie în acest an vom avea un acord global cu privire la neutralizarea uh, creșterii de emisii până în 2020. Poate la, primă, la o primă privire, poate că uh, nu arată destul de ambițios uh, acest obiectiv, dar în același timp ar fi o mare realizare pentru că am începe acest proces. Până acum, de cum știți, n-am putut ajunge la un acord global privind această industrie și deci cred că trebuie să ne consolidăm eforturile pentru a uh, realiza măcar acest prim Uh, acord și apoi a face pași mai departe. Și același uh, lucru se aplică și pentru un alt sector, și anume transportul maritim uh, internațional, un sector care vreme de mulți ani de zile rămânea tot timpul în afara atenției și care este un sector în care se poluează foarte mult. Și aici facem eforturi pentru a avea un acord global cu privire la monitorizarea și colectarea datelor la nivel global pentru a vedea cum arată situația, care companii de transport sunt mai eficiente, care mai puțin eficiente și dorim un, să ajungem la un acord și în acest domeniu. We, of course... În ceea ce privește uh, eficiența energetică și aici, evident, am vrea să lucrăm pe mai multe paliere și cred că aceasta e de altfel singura cale de a merge mai departe. Trebuie să avem o înțelegere europeană a obiectivului final, la nivel european, care să fie nivelul ambițiilor noastre după cum știți, în momentul de față uh, finalizăm uh, studiul de impact și trebuie să vedem care este cea mai cel mai corespunzător și cel mai bun nivel din punct de vedere al uh, eficienței costurilor pentru a ne atinge obiectivul atât pentru 2030 cât și pentru perioada următoare. După cum știți și după cum ați spus deja, în acordul de la Paris există angajamentul clar de reducere a gazelor cu efect de seră între 82 până la 95%, astfel încât până la sfârșitul secolului să fim o uh, economie neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon. Păstrăm acum o legătură și contacte strânse cu statele membre, fiindcă ne dorim că această ambiție europeană care va fi prezentată în directiva pentru emisii să aibă un efect de reverberare uh, adică să fie bine transpusă în planurile și reglementările naționale. Asta ar fi un lucru nou pentru foarte multe state membre Consultările sunt foarte intense pentru a le convinge că aceasta este metoda cea mai bună de a merge mai departe, astfel încât fiecare stat membru să-și facă tema proprie. Acum, de la Paris, am plecat cu o înțelegere comună. Avem uh, un cadru pentru atingerea următoarelor ținte, dar acestea trebuie atinse și trebuie să se facă eforturi la nivelul statelor membre și de aceea fiecare stat membru trebuie să-și elaboreze propriile planuri um, de, pentru climă care să se uh, racordeze cu cel european. Bineînțeles, eficiența energetică va fi o parte din toate aceste planuri, iar noi, în cadrul pachetului de guvernanță, vom emit, uh, crea un model pentru aceste planuri și, bineînțeles, vom păstra legătura constantă cu toate guvernele pentru a ne asigura că există un nivel colectiv pentru toți parametrii stabiliți pentru 2030 și că acesta este respectat și îndeplinit. În ceea ce privește politicile energetice și documentul discutat săptămâna trecută, la care face referire domnul Grote, Acolo era vorba despre o propunere din partea experților către experții din statele membre cu privire la prioritățile uh, pentru domeniul cercetare și inovare. Și știu că de fiecare dată când se folosește cuvântul nuclear apar imediat dezbateri foarte intense. Ce cred eu că ne trebuie în viitor și pentru asta ar trebui să lucrăm împreună, este să creăm un mediu mai senin în care să discutăm acest subiect al energiei nucleare, fiindcă în prezent dezbaterea se polarizează imediat odată ce apare acest cuvânt și apare doar, apar doar cele două viziuni ale celor două grupuri, astfel încât lucrurile sunt greu de discutat. De ce cred eu că e important? Dacă ne uităm ce se întâmplă, să începem în Europa, cu 100, cele 130 de reactoare și decizia unor state membre de a, le scoate din funcțiune, a altora de a construi unele noi și a altora de a le folosi pe cele încă existente, e bine, știu cât de costisitor și cât de dificil din punct de vedere tehnic este să scoți din funcțiune în mod corect o centrală nucleară trebuie să ne asigurăm că facem studii corecte de siguranță nucleară, astfel încât dacă asemenea centrale funcționează în Europa, ele să fie la cele mai înalte standarde sau dacă sunt scoase din uz, ele să fie scoase din uz conform celor mai recente norme în domeniu. Asta mi se pare extrem de important, fiindcă așa ne putem concentra pe lucrul corect și putem uh, reduce puțin dramatismul discuțiilor, fiindcă altfel mi-e teamă și asta este temerea pe care o aud adesea din partea industriei. Mi-e teamă că aspectele nucleare se vor discuta în afara cadrului european, ceea ce ar fi greșit și rău, fiindcă suntem răspunzători de siguranța și securitatea nucleară, avem experiență, expertiză foarte bună, avem inspector nuclear care fac o treabă excelentă, zic eu, și este în interesul nostru să avem un cadru corespunzător în care să discutăm aceste aspecte din toate perspectivele. Ca model, mă gândesc, după cum am văzut uh, anul trecut la Praga, unde s-a discutat nu doar cu industria nucleară, ci și cu societatea civilă și cu organizațiile de protecție a mediului, uh, cu ONG-urile și alți factori interesați, deci dezbaterea nu a fost doar între experți, ci una mai amplă și s-au putut acoperi toate aspectele care sunt delicate pentru toate statele membre ale Uniunii Europene. Următoarea întrebare, foarte importantă, s-a referit la standardizarea uh, vehiculelor electrice. Acum câteva săptămâni la Hanovra s-au prezentat, au fost acolo două proiecte care mi-au rămas în minte. Mai întâi, o demonstrație prezentată uh, președintelui Obama și doamnei cancelar Merkel, un încărcător care putea să încarce bateria uh, în 25 de minute, o baterie care să reziste 500 de kilometri, ceea ce mi se pare foarte important și există deja astăzi. Președintele spunea, sper să avem aceleași uh, standarde pentru ștecările europene și americane? Răspunsul a fost da, există ceva diferență de tensiune, dar uh, ștecărul e același. Iar a doua demonstrație importantă este, a fost cum să folosim vehiculele electrice pentru stocarea energiei. Și aici a fost o societate uh, olandeză care a arătat că pot să vinzi capacitatea bateriilor uh, vehiculelor către furnizorul de electricitate dacă pe toate le racordezi la o clădire și să câștigi de fapt niște bani. Iar domnul care prezenta acest proiect spunea 1200 de euro. Mi-a fost greu să cred, data că se dezvoltă un asemenea uh, model de afacere, cred că în câțiva ani cu toții vom uh, conduce vehicule electrice. În urmare, standardizarea este importantă și cred că ați aflat deja că am hotărât cu toții să semnăm un memorandum de înțelegere între Statele Unite și Europa pentru a desemna două laboratoare, unul la ISPRA, JRC, și unul în Oregon, lângă Chicago, unde lucrează la standardizare, omologare și toate provocările uh, pe care vehiculele electrice îl reprezintă. Vedem cum putem face pentru a accelera dezvoltarea infrastructurii. Al doilea set de întrebări pe care mi le-ați adresat s-a referit la procesul de ratificare a acordului de la Paris. Și aici sunt de acord cu dumneavoastră că este în interesul Uniunii Europene ca ratificarea să se facă cât mai repede cu putință, astfel încât, împreună cu propunerea de partajare a eforturilor, uh, și cu celălalt document să venim și cu propunerea de ratificare a acestui acord înainte de vacanța de vară, astfel încât statele membre să se mobilizeze eh, cu ratificările naționale cât de repede cu putință. Domnul Gerbrandi ne spunea despre senzația pe care o are vis-a-vis -vis de comportamentul statelor membre și uh, am răspuns deja parțial la asta dar în ceea ce privește bioenergia, aici este clar că avem nevoie de o politică de durabilitate a bioenergiei, fiindcă biomasa, pentru care uh, Uniunea Europeană are recomandare obligatorie la nivel regional, este parte importantă din acest uh, dosar. Trebuie să înțelegem că ele pot contribui la reducerea efectelor, uh, gazelor cu efect de seră, ceea ce este în, în interesul nostru, dar trebuie produse în mod durabil pe tot uh, lanțul de activități. De aceea avem nevoie de norme contabile uh, actualizate, lucrăm la asta, uh, lucrăm și la criteriile de um, durabilitate pentru biomasă și pentru aceste uh, două subiecte am lansat deja procesul de consultare. Cred că ați aflat că am, răspunsul a fost foarte amplu și uh, întâlnirile de săptămâna trecută au fost foarte reușite de asemenea. Acum, căutăm uh, opțiuni pentru a vedea unde putem să punem aceste criterii. Logic ar fi în directiva pentru uh, energii regenerabile, dar poate uh, putem introduce și altundeva. Prin urmare, căutăm soluțiile ideale în ceea ce privește acum prima și a doua generație de biocombustibili, Aici, ce e foarte clar și ce avem nevoie pentru această etapă este o îndepărtare treptată a primei generații de biocombustibili. Știm că motivul principal pentru asta a fost modul de producție al uh, recoltelor de biocombustibil și faptul că acesta a avut un efect negativ asupra agriculturii în multe țări. De aceea am și hotărât să trecem la această eliminare treptată, iar acum analizăm și ce am putea face pentru a încuraja o trecere spre biocombustibili mai avansați. Iar una dintre comunicările pe care am pregătit-o vis-a-vis de decarbonizarea transporturilor o să intre mai mult în detalii cu privire la acest aspect. În ceea ce privește planurile după 2030, domnule Gerbrandi, sunt de acord cu dumneavoastră. Trebuie să ne gândim la asta acum, fiindcă planificarea durează decenii, trebuie să pregătim opinia publică pentru asta, infrastructura, industria și, evident, trebuie să lucrăm cu toții la schimbări la nivelul atitudinii societății noastre. De, prin urmare, când vorbim despre planuri climatice, este, va fi foarte bine să avem planuri bune pentru deceniul 2020-2030, dar încurajăm statele membre să privească deja de acum, dincolo de acest prag 2030, fiindcă pentru a ajunge, a atinge obiectivele din uh, 2030 uh, va fi nevoie de eforturi semnificative, dar pentru a ajunge și mai departe la o reducere cu 80-90% a gazelor cu efect de seră până în 2050 va fi și mai complicat. De aceea trebuie să avem o imagine de ansamblu asupra ceea ce vrem să facem în următoarea etapă, când ne apropiem de sfârșitul uh, obiectivului de îndeplinire a țintelor. În ceea ce privește documentele oficiale, sunt convins că știți cu toții care este calendarul oficial. Până în 2018 ne așteptăm ca um, grupul IPCC să ne ofere o recomandare cu privire uh, la obiectivul de 1,5 grade spre care țintim, iar până în 2020 avem obligația, în baza procesului, să pregătim Um, fișa de parcurs pentru jumătatea secolului, apoi în 2050 se va face o primă evaluare să vedem cum se descurcă comunitatea. Pot să vă asigur că Uniunea Europeană va respecta aceste angajamente și Comisia va face totul pentru atingerea lor. Apoi, Doamna Doamna Catalina se referea la un aspect care este foarte important. Și de aceea cred că trebuie să respectăm lucrurile cunoscute care se referă la ierarhie. Trebuie mai întâi să prevenim pentru a uh, reduce deșeurile, apoi să le refolosim, apoi, dacă se poate, să le reciclăm, apoi, dacă aceste lucruri nu mai sunt disponibile, aceste opțiuni, atunci să o transformăm în energie, în incineratoare și doar ultima opțiune uh, pe care cred eu că trebuie să o evităm cu orice preț, se referă la crearea de depozite de deșeuri în țările noastre, fiindcă astăzi avem cu siguranță tehnologiile de reciclare, refolosire și dacă nu este posibil pentru transformarea deșeurilor în energie, astfel încât depozitele deșeuri să fie evitate cu orice preț. Prin urmare, aceasta este perspectiva din care vom privi problema și uh, vom prezenta propunerea privind uh, deșeurile cu respectarea acestei ierarhii despre care v-am vorbit, ținând seama de toate uh, propunerile legate de economia uh, circulară. Vă mulțumesc frumos, domnule președinte. Mulțumesc. Începem acum al doilea tur. Doamna Grostet. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Domnule vicepreședinte, vă mulțumesc pentru că ați venit să ne prezentați puțin perspectiva dumneavoastră acest, uh, asupra acestei uniuni energetice și asupra eficienței energetice. Avem întotdeauna senzația că nu prea reușim să punem la punct lucrurile din acest aspect pentru că totul depinde, evident, de investițiile care trebuie să se facă. Ați vorbit despre aviație. În acest sector există deja companii care fac eforturi uh, care folosesc anumite tipuri de avioane pentru anumite tipuri de rute, pentru că acelea sunt deja mult mai eficiente în utilizarea energiei. Deci sunt lucruri care se fac, însă esența este că tot ceea ce noi impunem să se impună la nivel internațional. Pentru că nu se pune problema să ne tăiem craca de sub picioare, așa cum noi o cam facem în Uniune. Apoi, problema nucleară. Păi, e bine că avem nuclea, energie nucleară pentru schimbările climatice, fiindcă știm că toți cei care au vrut uh, să oprească centralele nucleare s-au aruncat asupra celor uh, termo, asupra termocentralelor, crescând uh, emisiile și scăzând calitatea aerului. Uh, Energia nucleară este evident, trebuie consolidate normele de securitate, dar nu putem să ne descurcăm fără ea în următoarele decenii dacă vrem să luptăm eficient împotriva schimbărilor climatice. Dezvoltarea de energii regenerabile e genială, dar nu este suficient de eficientă pentru următorii 20-30 de ani și atunci avem nevoie parțial și de energia nucleară. Este indispensabilă. Însă, nu ați vorbit de gaz și în Uniunea pentru Energie există și gazul și nevoia de a asigura siguranța aprovizionării cu gaz. Și vorbiți despre crearea unui grup de state membre pentru cooperare regională. Asta e foarte bine, dar trebuie să fim oarecum flexibili, fiindcă nu trebuie ca fiecare stat membru să se izoleze într-o organizare de cooperare regională unică. Mi se pare că ar fi mai judicios să creăm diverse grupe de cooperare regională în funcție de riscurile transnaționale majore. Prin urmare, un stat membru ar putea face parte din mai multe grupuri regionale. Și doriți să înlocuiți, cred că asta am înțeles, doriți să înlocuiți planurile naționale cu planuri regionale pentru gestionarea crizelor. Vreți să le înlocuiți sau doar să le faceți mai coerente prin asta? Mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnule Leinen! Ja, Herr Vizepräsident, äh, das Triangel, was Sie präsentiert Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Triunghiul pe care l-ați prezentat este foarte bun dacă dă și rezultatele bune. Am vorbit mult despre transport. Într-adevăr, emisiile în domeniul transportului, în sectorul transportului uh, cresc și cealaltă componentă este sectorul uh, clădirilor. 75% din uh, emisii sunt emise în domeniul încălzirii și răcirii clădirilor și cred că în domeniul clădirilor se pot face mult mai multe decât prevede fosta directiva noastră uh, veche. Și eu sunt um, uh, membru în aceste discuții deja de multă vreme și am văzut în decursul anilor cum s-a schimbat situația și cum deja de la clădiri care consumau foarte multă energie s-a ajuns la clădiri care consumau mai puțină energie și apoi la clădiri uh, Uh, cu un plus de energie. Deci se pot face foarte multe. Sigur că apoi se pune problema finanțării verzi, uh, să-i spunem așa. Pentru că, într-adevăr, uh, sunt mulți actori implicați și e nevoie de idei creative. Eu nu cred că fondurile EFSI sunt suficient. Cred că e vorba aici mai degrabă de proiecte foarte mari și avem nevoie de finanțarea unor proiecte mai mici referitoare la imobile. Și apoi um, revoluția tehnologică. Am fost în uh, delegația din China, am vorbit acolo despre evoluția verde, de tehnologia fotovoltaică, a bateriilor în China. Uh, mă întreb care sunt prioritățile Uniunii Europene pentru a fi lider în lume. Cum putem să ținem pasul cu evoluțiile altor actori sau poate să fim cei mai buni? Mulțumesc, domnul Selimovici. Thank you very much, Commissioner. Let me just... Uh... domnule comisar și vreau să subliniez că apreciem foarte mult întotdeauna prezența dumneavoastră aici pentru a ne da posibilitatea unui schimb de opinii și sunt uh, de acord cu ce s-a spus în legătură cu Uniunea Energetică, atât aici cât și în comunicarea noastră v-ați referit la uh, Uniunea Energetică și v-aș uh, adresa două întrebări. Uh, unul din obiectivele acestei uniuni energetice este să existe mai multă cooperare între statele membre și uh, membrele comunității energetice, deci uh, Serbia, Muntenegru, Ucraina, Moldova și așa mai departe, ca să ne asigurăm că se și pune în aplicare uh, achiul uh, comunitar în domeniul energiei. Ce măsuri concrete are în vedere Comisia pentru a continua uh, și a pune mai bine în aplicare uh, acest proiect și apoi statele membre văd că uh, sunt interdependente pentru ca cetățenilor să beneficieze în condiții sigure de energie, bazându-se pe solidaritate și încredere. Și am citat din comunicarea dumneavoastră în legătură cu starea Uniunii Energetice, însă, după cum se spune într-un raport în legătură cu Uniunea Energetică și vedem asta și în realitate. Există diviziuni structurale și lipsește încrederea totuși între statele membre și asta pune bariere în fața sau în calea obținerii scopurilor Uniunii Energetice. De exemplu, eh, capacitatea de conectare nu este suficientă sau interconectare și nu e doar o întâmplare, ci uneori e intenționat. În plus, statele membre care depind de gazul rusesc uh, se tem uh, de mânia Rusiei uh, și atunci acționează în mod individual. Mă, vor, vor, mă refer eventual la Nord Stream 2. Asta pe spezele Uniunii Energetice. Deci ce va face Comisia ca să, ducă, ca să ducă mai multă încredere între statele membre? Că e nevoie de așa ceva. Mulțumesc. Thank you very much. And now Mr. Eck. Mulțumesc domnul Eck. Danke, Herr Vorsitzender. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru că ați venit astăzi aici și ne-ați uh, prezentat uh, vederile dumneavoastră. Uh, colegul meu deja mi-a luat întrebarea care se referea la um, comunicarea Comisiei care spunea că planifică instalarea de mini-reactoare în Uniunea Europeană. Așadar, vreau să vorbesc despre combaterea schimbărilor climatice. Sunt multe posibilități. Întrebarea mea este, pentru combaterea schimbărilor climatice, veți lua în considerare mai mult decât până acum sectorul agriculturii? Uh, prin uh, reducerea supracapacității efectivelor de uh, animale care cauzează gaze cu emisii de efect de seră. Și totuși o întrebare referitoare la aceste mini-reactoare planificate. Fiecare mini-reactor este, în același timp, un potențial, o potențială țintă pentru atacuri teroriste și mai ales în aceste vremuri trebuie să luăm în considerare și acest uh, pericol, mai mult decât până acum. Mulțumesc! Belet. Mulțumesc și acum domnul Belet. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte, vă salut. S-au spus multe deja despre sistemul ITS și marele eforturi pe care trebuie să le faceți pentru a reforma acest sistem industria, sectorul industrial uh, trebuie implicate, aviația, de exemplu, uh, Peter s-a referit la Matias și alții s-au referit la aviație, deci nu voi repeta ce au spus ei, ci aș vrea să vă pun două întrebări. Una în legătură cu partajarea efortului cu sectorul non-ETS, nu doar sectorul clădirilor, ci și transportul. A spus că putem face mult mai multe și aș dori să mă refer la camioane, la autobuze, la tiruri, vehicule de categorie grea, că știm cu toții că în SUA, Canada, Japonia deja există reguli mai stricte, standarde mai dure și atunci uh, ambiția noastră este să fim lideri în acest domeniu, deci presupun că și la transportul trebuie să fim lideri. Sigur că nu cred că ne dorim o fază de monitorizare cu care să ne pierdem vremea, ci după cum s-a făcut pe alte continente, tocmai să evităm așa ceva și să facem eforturi ca să avem rezultate înainte de 2030 și apoi să ne accelerăm eforturile. Și apoi, ă, poate ați și răspuns, dar m-aș referi totuși la biomasă, că Uh, are loc o dezbatere în țara mea în legătură cu facilitățile pentru biomasă. Uh, au fost anulate mai multe proiecte recent pentru că s-au strânit critici în legătură cu caracterul lor durabil și criteriile aplicate. Așadar, alternativele ar fi să investim, de exemplu, în energie offshore, dar Asta se poate doar cu subvenții masive. Deci ce putem face? Să importăm uh, lemn, să importăm deșeuri de lemn pentru a investi în biomasă, electricitate, producerea de electricitate sau investim în uh, energie offshore, dar asta cu subvenții masive. Deci uh, e o dilemă aici. Nu știu dacă ne puteți ajuta. Mulțumesc. Thank you very much. Mr. Parnio. Domnul Parnio. Oui, monsieur le vice-président euh, da, mulțumesc, domnule vicepreședinte. Aș reveni asupra ratificării acordului de la Paris de către țările Uniunii Europene. Pe 21 aprilie, Comisia s-a angajat să prezinte înaintea verii două propuneri către Consiliul European și către Parlamentul European, una privind ratificarea acordului de la Paris, alta privind eh, partajarea efortului național care ar trebui, ca fiecare, ar trebui să facă ca fiecare stat să atingă obiectivele comunitare fixate prin pachetul energie-climă 2030. Pe 3 mai, Comisia Juri sau serviciile juridice ale Comisiei Europene mai degrabă au revizat o notă ca să decupleze aceste două subiecte, pentru că astăzi această decuplare sau această conectare, din potrivă spune vorbitorul, este cea care strânește probleme avem impresia că statele membre care depind de energii fosile în Europa, și mă gândesc la Slovacia, la Republica Cehă, la Polonia, uh, condiționează ratificarea acordului de repartizare a eforturilor naționale pentru a reduce cel puțin 40% emisiile de gaz cu efect de seră în Uniunea Europeană până în 2030. am impresia că în procesul de ratificare a acordului la Paris de către Uniunea Europeană uh, este cumva o static de aceste țări care depind de energia fosilă. Deci, domnule vicepreședinte, cum ieșim din, această, din acest impas? Ce veți face ca negocierile privitoare la repartizarea națională a efortului sau partajarea efortului să permită, mai ales în acest moment în care ne aflăm uh, uh, negocierile la Bonn, astfel încât Uniunea Europeană să se redreseze, cum s-a întâmplat în 2015, de să vorbească în un singur glas. Thank you very much, uh, Mr. Peterle. Domnul Peterle. Grazie, Presidente. Mr. Vice President. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule uh, vicepreședinte al Comisiei, mulțumesc pentru prezentarea noastră promițătoare, cu concepte foarte clare un viitor durabil înseamnă că trebuie să avem o abordare coerentă pe mai multe fronturi în același timp. Din câte a spus dumneavoastră în legătură cu politicile din Uniunea Europeană, aș vrea să subliniez un alt aspect important sau oportunitate pe care eu consider o necesitate. A trebuit să ne uh, utilizăm acordurile de parteneriat strategic și alte acorduri cu diferiți parteneri din lume ca să participăm la înverzirea economiilor uh, emergente sau economiilor în creștere. Comisia Europeană are intenții bune aici din uh, punctul meu de vedere în ce privește India, dar sunt și alți parteneri, nu doar India. Cu cât mai mult ne vom uh, ecologiza parteneriatele, cu atât mai mult ne vom apropia de obiectivele de la Paris și cu partenerii noștri putem partaja concepte, tehnologie, cunoștințe, experiență, să partajăm uh, tot acest triunghi de care ați vorbit dumneavoastră, domnule vicepreședinte, și din câte am înțeles eu, băncile europene nu duc lipsă de bani în acest moment. E un moment bun să utilizăm acești bani uh, ca să facem lucrurile care se impun și lucruri corecte. Puteți influența de evoluțiile pentru o abordare mai, uh, cu caracter mai transsectorial și mai integrat. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Cabezon Ruiz. Se escuchați. Y gracias, Mulțumesc, domnule comisar, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vorbesc de Uniunea Energetică, însă vreau să insist asupra unei viziuni care pentru mine este una la care nu putem renunța. Pentru că Uniunea Energetică nu este un scop în sine, e vorba de energie pentru cetățeni, pentru consumatori. Noi acum analizăm cum putem atinge obiectivele, se vorbește mult de eficiența energetică și rolul acesteia și de aceea avem nevoie de un angajament clar din partea guvernelor naționale, cu planuri naționale, cu subvenții pentru cei mai vulnerabili, însă, insist, e necesar și să analizăm costurile pentru Uniunea Europeană. Sigur că majoritatea cazurilor e vorba de competențe naționale, deci impune, impozitele sunt de competența națională, dar trebuie să fim transparenți, să analizăm ce se întâmplă. Am mai spus asta când mai mult de 50% din prețul facturii la energie în toate statele Uniunii Europene uh, supune, presupune impozite. Și nu mă gândesc doar la costurile de distribuție și la politici în general, deci depind de guvernele naționale și nu există o linie bine definită europeană. Deci eu trebuie eu spun că trebuie să deschidem o dezbatere privitoare la justa impozitare în domeniul energiei ca să fie echitabilă și durabilă, sustenabile din punct de vedere social. Și aici e necesar și să abordăm democratizarea energiei pentru un cadru comun în domeniul consumului. Știm, sunt linii politice ale a, a unor diverse guverne care unele penalizează pe consumatori, alții ajută, cum ar fi în Germania. Uh, și apoi problema securității nucleare în Belgia, pentru că am avut știri recente în legătură cu distribuirea de iod către populație. Se pare că în uh, Germania sunt preocupări în legătură cu reactoarele din Belgia. spunem de informații din presă, sunt preocupări în Luxemburg, Franța, Olanda, nu știu ce se face în acest sens. Se pare că unul din Uh, reactoare a prezentat probleme în decembrie, este într-o stare foarte proastă, ce se face și ce se știe uh, din partea Comisiei Europene, din partea Uniunii Europene? Există un pericol adresa securității? Mulțumesc! Președintele, mulțumesc și acum domnul Balțu. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar. Eh, îmi cer scuze, eh. nu e o întrebare directă, e mai degrabă o reflexie privitoare la dezbaterea aceasta. Ori de câte ori eh, participat la o dezbatere cu o comisie, nu discutăm uh, ce se întâmplă cu criza, cu prețurile uh, în detaliu. Noi începem întotdeauna discuția cu schimbările climatice, sigur, cu asta se ocupă Comisia noastră, dar dacă ne ocupăm asupra combaterii schimbărilor climatice, ar trebui să avem un concept clar și în ce privește uh, energia nucleară. Am auzit uh, critici care spuneau că Comisia s-ar concentra prea mult asupra uh, energiei nucleare, dar mixul energetic este de competența statelor membre, dar eu cred că și Comisia poate avea un, un concept uh, al său propriu și apoi statele membre pot decide că nu a criticat nimeni uh, construirea de turbine eoliene. Deși și asta ar putea fi o încălcare a uh, suveranității naționale. Energia nucleară este o formă curată de energie și în 2014, vă reamintesc, Comisia uh, a ținut cont de scrisoarea a patru oameni de știință din SUA care se referea la beneficiile energiei nucleare Eh, și se spunea că actualmente energia verde eh, cu resursele actuale nu poate asigura îndeplinirea obiectivelor ambițioase de contracarare a schimbărilor climatice. Sigur că energia nucleară poate, trebuie să fie făcută cât mai sigură posibilă. dar acești oameni de știință au făcut analiză spunând că energia nucleară este o componentă necesară a mixului. Deci să luăm o decizie. Care e scopul nostru final? E energia verde eh, cu utilizarea sa ambițioasă Sigur că noi trebuie să fim realiști și trebuie să uh, ne realizăm obiectivele pentru a lupta împotriva schimbării climatice, însă energia nucleară nu trebuie considerată ca fiind o sursă de energie fosilă. Mulțumesc și acum doamna Skyar Piri. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, domnule comisar, uh, mi-a plăcut uh, ce a spus, știu că ați vorbit și cu secretarul de stat din țările de jos. Um, apoi, vreau să mă refer la inițiativa economiei circulare despre care ați vorbit. Da, aici sunt, domnule comisar. Da. Sunt uh, multe firme din Europa care doresc să se implice. Eu m-am deplasat la Twente, în țările de jos, acolo e o universitate unde, care a implicat mulți întreprinzători care doresc să participe la acest proiect, dar nu știu exact cum. aș uh, da un exemplu. Sunt 700.000 de persoane care uh, au apartamente care ar trebui renovate, însă cum să aibă acces la finanțare, la acești 30 de milioane de euro? Oare cu ajutorul programului dumneavoastră se poate întâmpla așa ceva? Cu toții își doresc să participe, să facă ceva, însă aș vrea să-mi spuneți concret cum anume. Uh, și eu mă ocup de sectorul agricol și vorbim aici de conexiuni energetice. Eu cred că sectorul agricol, din păcate, n-a înțeles încă exact intențiile dumneavoastră. Uh, în sector, despre sectorul agricol nu se vorbește aici direct, însă indirect este implicat în uh, discuția noastră aici. Și aș vrea să știu și eu în ce privește importurile de soia. Vor exista uh, taxe? Mm, persoanele nu au informații suficiente și uh, mai spun ceva, de 30 de ani se tot uh, vorbește de uh, de deșeuri, se vorbește despre deșeuri, de modul în care sunt uh, ele tratate. Deci, ce se va întâmpla? S-a menționat uh, acest subiect și la legile din Olanda și până la urmă nu s-a produs nicio, nicio revoluție. Aș vrea să știu dacă dumneavoastră aveți vreo inițiativă în acest sens. Mulțumesc, domnule comisar, aveți cuvântul, spune domnul președinte. Da, uh, Mulțumesc. Poate că să-mi, să-mi spuneți un, un, cu ce anume, am, cu care vorbitor am început cea de-a doua rundă, întreabă domnul comisar. Președintele, am început cu Grostet. Aha. Sunt sigur că am răspunsurile aici, spune domnul comisar. much. Thank you very much. Uh, thank you very much, Madam. Uh, Mulțumesc. Doamna Grostet se referea la sectorul aviației, la faptul că unele companii aeriene deja astăzi știu cum să facă economii, să fie foarte precaute, să reducă emisiile și altele. Nu și eu sunt sigur că companiile aeriene europene sunt printre cele care au cele mai bune performanțe și deci cred, cred că pentru ele nu ar fi o mare povară să participe la sistemul european de uh, comercializare a emisiilor. Și cred că, cred că lucrurile pot să funcționeze foarte bine, deci în Europa, însă uh, atunci când am uh, propus uh, să se facă acest lucru la nivel global, că și companiile aeriene care uh, circulă deasupra Europei ar trebui să participe la schemă, am fost, ne-am confruntat cu o reacție puternică. Văd că în momentul de față situația se schimbă, atitudinea um, companiilor aeriene se schimbă treptat și cu Sper că noile evoluții de la ICAO ne vor da motive să fim mai optimiști și să lucrăm la un acord pozitiv în octombrie în acest an. Să avem un acord global, o abordare globală pentru a aborda și uh, emisiile de gaze din sectorul aviației până în anul 2020 pentru că, în mod clar, dezvoltarea tehnologică ne-ar permite chiar să mergem mai repede. Dar cred că întrebarea principală a doamnei Grostet se referea la cooperarea regională și la securitatea energetică. Și aici să vă explic, în primul rând, de ce am propus acest lucru. Am văzut că, dacă vorbim de securitate energetică, mai ales în sectorul gazului, uh, era foarte clar că statele noastre membre care se confruntau cu probleme, majoritatea dintre acestea sunt uh, state de dimensiune medie sau mică și am văzut uh, în anii 2006-2009 care au fost problemele, am făcut testele de rezistență și am văzut uh, ce s-a întâmplat în cele din urmă, faptul că statele membre cele mai afectate au primit uh, asistență din partea vecinilor. De aceea am făcut o listă de cinci criterii. Proximitate geografică, relația între operatorii din sistem, capacitatea de interconectare și de depozitare a gazului, criterii logice pentru a propune compunerea, compoziția acestor grupuri eh, geografice. Dar după ce am monitorizat cu atenție și dezbaterea între statele membre, pot să vă spun că e adevărat, uh, marile state membre sunt uh, puțin prea mari pentru a fi într-un singur grup. Asta e impresia pe care uh, o am. Dar cred că ce e important uh, pentru mine și pentru noi în comisie este să ne asigurăm că atunci când vom adopta directiva privind uh, securitatea aprovizionării cu energie, să existe cerința ca partenerii regionali din vecinătate să colaboreze la planuri de uh, urgență, astfel încât dacă se întâmplă ceva în Europa Centrală și de Est, întreaga regiune uh, trebuie să fie pregătită pentru a se întrajutora. De ce condiții e nevoie, de ce conectori e nevoie pentru a asigura acest lucru. Și același lucru este valabil și pentru alte zone ale Europei. Deci Poate că o soluție ar fi ca marile state membre să se împartă între diverse regiuni și cred că nu ar trebui să fie o problemă. Ar trebui să ne asigurăm doar că planurile de urgență pentru fiecare parte a Europei să fie bine uh, elaborate, să fie realiste și să poată rezolva problemele care apar. Acum dezbaterea este foarte intensă pe acest subiect și sper că vom ajunge să găsim soluții bune la această propunere, pentru că am inclus grupurile regionale în anexă. Pentru noi ce este important este substanța acestor propuneri și în buna calitate a planurilor de urgență. Deci cred că e greu să prezicem acum rezultatele, dar noi ne dorim ca rezultat să existe niște planuri de urgență care să arate foarte clar cum anume poate fiecare regiune să ajute fiecare stat membru al Uniunii Europene într-o situație de criză. A doua întrebare din partea domnului Leinen se referea la sectorul uh, clădirilor, la strategiile de încălzire și răcire și cum vrem să punem în, uh, în practică această strategie. Ea cred că ar trebui să fie una dintre prioritățile de principale ale Parlamentului și Comisiei uh, în eforturile de combatere a schimbărilor climatice și a reduce uh, energia. Pentru că, într-adevăr, uh, jumătate, aproximativ jumătate din consumul de energie este folosit pentru încălzirea și răcirea clădirilor. Și acum, deci vrem să revizuim uh, directivele privind eficiența energetică și eficiența energetică a clădirilor, ci chiar și chiar să mergem puțin mai departe, să vedem cum clădirile pot nu să fie, să fie nu doar eficiente din punct de vedere energetic, ci să fie clădiri inteligente. Deci pentru a integra, uh, a le integra în infrastructură, astfel încât clădirile să Uh, consume foarte puțină energie sau chiar să producă energie și să vedem care este potențialul lor de a stoca energie. Cum putem să le conectăm la infrastructură, unde, astfel încât mașinile electrice sau mașinile cu hidrogen să poată să fie reîncărcate uh, sau uh, să fie centre de transmisie pentru semnalul um, Wi-Fi, care este o tehnologie de care vom avea nevoie pe viitor pentru a crea o infrastructură în care să poată să circule uh, mașini uh, fără șofer. Deci încercăm să vedem care să fie criteriile care trebuie să fie uh, atinse astfel încât clădirea respectivă să fie nu doar eficientă din punct de vedere energetic, ci să fie o clădire inteligentă dar sunt elemente noi acestea și analizăm măsura în care ea, toate aceste elemente pot fi incluse în această propunere. Deci să mergem dincolo de eficiența energetică, să vedem cum putem să folosim acest uh, proces pentru a uh, crea o infrastructură mai inteligentă în orașele noastre. Și sigur că avem nevoie și de o finanțare inteligentă. Și aici avem o abordare treptată. În primul rând, a trebuit să analizăm toate programele pe care le avem în comisie, care se leagă cumva de agenda urbană. Fondurile structurale, alte programe mai mici, de la DG Energie, DG Regio, și am încercat să le adunăm pe toate în același loc. Apoi, vrem să creăm o legătură și cu fondul de investiții Juncker, pentru că am văzut um, cât de suc mare succes, are acesta a mobilizat peste 100 de miliarde de euro în mai puțin de un an. Și să vedem că, de fapt, astfel se pot atrage surse de finanțare uh, importante în aceste eforturi de modernizare a Uniunii Europene. Și pe viitor e nevoie de o legislație foarte clară privind eficiența energetică și clădirile. Cred că va fi mai ușor să atragem uh, finanțare din partea instituțiilor de finanțare ecologică. Ne-am întâlnit mai multe consorții ale băncilor, asociații um, și mi-aduc aminte cel mai bine de întâlnirea la care participanții au uh, spus că avem 9 trilioane de euro de active și pe termen uh, lung acestea vrem să le investim în uh, proiecte pe termen lung, proiecte ecologice. Nu era vorba de bănci, ci era vorba de uh, fonduri uh, de pensii, de asociații care au nevoie de un intermediar pentru că ar fi pregătite să investească în proiecte pe termen uh, lung. Deci încercăm acum să creăm un ghișeu unic pentru a atrage uh, finanțarea astfel încât acești actori foarte mari să poată să uh, um, se uh, angajeze și să lanseze acest val de eficiență energetică în Europa. În orice caz, Uniunea Europeană a fost uh, prima care a adus în politică uh, discuția despre uh, eficiența energetică, de energii regenerabile. Am reușit să decuplăm și să arătăm și altor uh, actori că poate să existe creștere, 48% din 1990, în același timp reducând emisiile de gaze cu efect de seră cu 25%. Numai noi am reușit să facem acest lucru și în acest uh, timp am uh, acumulat um, un volum foarte mare de inovații tehnologice, de patente uh, în aceste domenii. Deci trebuie să ne focalizăm asupra unor chestiuni cheie, cum ar fi tehnologiile um, bateriilor, dezvoltarea inteligentă, dar cred că cel mai bine ne putem păstra dominanța, dacă pot să folosesc acest cuvânt, în uh, domeniul acestor cunoștințe acumulate din această tranziție energetică, acest avantaj al faptului că noi am acționat uh, primii. Această inteligență a tehnologiei pe care am acumulat-o în decursul anilor um, în uh, dezvoltarea tehnologică. Și această tehnologie este la mare cerere pe piață și cred că ar trebui să rămână în continuare unul dintre aturile Europei pe viitor, uh, nu doar uh, la nivelul Uniunii Europene, ci să fie oferite aceste tehnologii și în afara a. Um, în ceea ce privește Uniunea Energetică și cooperarea, am spus de mai multe ori că aceasta nu se oprește la frontierele Europei. Ce înseamnă acest lucru? Că vrem să ne extindem cooperarea cu țările din uh, Comunitatea energetică. În momentul de față punem accentul asupra transferului uh, abordării noastre cu privire la gestiunea energiei și Secretariatul Comunității Energetice face o treabă excelentă și vedem cum țările, inclusiv Ucraina, um, adoptă noi uh, legi moderne în, în sistemul lor. E clar o prioritate pentru viitor. A doua prioritate importantă este cea de a vedea vecinătatea Europei ca un spațiu european în ceea ce privește securitatea energetică și cooperarea energetică. Deci trebuie să ne gândim la uh, crearea de interconectori și trebuie să analizăm uh, toate proiectele, proiectele de interes pentru comunitatea energetică. Uh, și avem două instrumente diferite de finanțare, unul pe partea europeană și unul uh, care este disponibil pentru țările din vecinătate. Dar totul este fezabil și trebuie să facem, să păstrăm eforturi pentru a progresa în continuare și cu țările din comunitatea energetică. În ceea ce privește lipsa de încredere în Uniunea Energetică, unul dintre motivele pentru care am subliniat atât de mult importanța interconectorilor a fost faptul că construirea unui interconector uh, în Europa durează aproximativ 11 ani. E vorba de probleme de natură politică, tehnică, financiară, dar aveți dreptate că e nevoie de uh, motivație pentru a depăși aceste trei tipuri de obstacole. Și există și niște îngrijorări cu privire la deschiderea pieței uh, față de concurența în domeniul gazului sau electricității uh, venind din alte țări. Și acest lucru, sigur, este clar, este necesar pentru uh, o uniune energetică. E nevoie ca um, energia să circule liber. De aceea trebuie să punem accentul pe interconector, după cum vă spuneam. În ceea ce privește chestiunea Nord Stream, am spus de mai multe ori cât de important este să respectăm legislația europeană în toate aspectele sale. Fie că e vorba de legislație de mediu, de um, legislație în domeniul energiei și cred că e important ca tranzitul prin, prin Ucraina să fie uh, păstrat. Dacă nu, cred că uh, a merge împotriva tuturor eforturilor noastre de a ajuta această țară care în continuare trece prin vremuri foarte grele și de aceea ne uităm la diverse opțiuni și strategii și sper că vom găsi o bună soluție europeană la, și la această provocare. De asemenea, domnul Eck se referea la uh, emisiile din uh, agricultură și zootehnie și aici vrem să găsim soluții fezabile prin care sectorul agricol să poată contribui la lupta împotriva schimbărilor climatice într-un mod rezonabil. Știm care sunt limitele, știm și care sunt posibilitățile tehnice, soluțiile tehnice și care sunt specificitățile țărilor în care sectorul agricol joacă un rol foarte important. Trebuie să găsim, deci, o soluție echilibrată care să poată fi respectată și de sectoarele agricole din aceste țări. În ceea ce privește mini-reactoarele și alte proiecte din acest domeniu, am vorbit despre un proiect important de la Cadaraș în Franța, care este susținut și de bugetul european, E vorba de cercetare nucleară. Mini-reactoarele, din câte știu eu, sunt menționate în propunerile care sunt susținute de Bill Gates, de Coaliția Breakthrough, de un grup de oameni de știință care sunt implicați în acest tip de cercetare în Europa. După cum am spus, aici trebuie să respectăm decizia mixului național energetic. Domnul Belet se referea la sectorul transporturilor, la camioane și tiruri, are dreptate în Statele Unite, în Canada, în Japonia. Acestea, vehicule de, vehiculele grele sunt certificate și au niște limite foarte clare. În Europa, cred că pasul următor și sper să revenim la această chestiune în 2017, pentru că agenda este destul de încărcată. Noi ne gândim să introducem uh, proceduri de certificare și monitorizare pentru a ști care este situația în domeniul uh, transportului, care sunt performanțele referitoare la emisiile de gaze cu efect de seră, creând date suficiente pentru um, decizii viitoare în acest domeniu. Și apoi, sigur, biomasa și energia offshore. În ce privește biomasa, trebuie să fim foarte atenți. În primul rând, dacă vorbim despre biomasă, trebuie ca normele noastre contabile să fie adecvate. Și anume, să ne asigurăm că prin uh, îndeplinirea obiectivelor în Europa nu distrugem uh, păduri uh, din alte zone ale lumii. pentru că nu vrem uh, să creăm niște pagube de mediu foarte importante undeva în afara Europei. Deci trebuie să ne asigurăm că știm de unde vine biomasa și că e într-adevăr uh, biomasă. Deci uh, normele trebuie să fie foarte clare. Și apoi, sigur, gestiunea pădurilor. Biomasa trebuie să vină din păduri care sunt uh, gestionate în mod corect pentru a uh, garanta nivel, un nivel de uh, gospodărire profesionistă a pădurilor, element care este crucial pentru a ne asigura că biomasa care provine dintr-o astfel de pădure este într-adevăr energie regenerabilă, că pădurea este gestionată în mod durabil, astfel încât uh, să nu se pună în pericol regiunea respectivă. Energia offshore după cum ați spus, uh, este costisitoare în momentul de față. În același timp, să vedem uh, evoluții tehnologice foarte importante și un interes în dezvoltarea acestora. Și peste două săptămâni ne vom întâlni cu țările care doresc să fiu mai active și să se implice în um, rețeaua offshore uh, din Marea Nordului. Cred că aici se unesc forțele mai multor state membre, ceea ce va crește um, eficiența acestui proiect, trebuie să ne asigurăm că găsim soluții eficiente din punctul de vedere al costului, astfel încât să, să creeze legături uh, um, și între uh, uh, niște legături juste de la uh, um, turbinele oliene uh, um, și energia să poată fi utilizată și împărțită în mod just și eficient If uh, some of the members... Domnul Parniu se îngrijora că poate statele membre nu vor reuși să uh, pună în aplicare acordul de la Paris. Eu am ascultat cu mare atenție tot ce s-a spus la New York, tot ce au spus statele uh, și toți șefii de state și de guverne Uh, toată lumea a vorbit despre importanța ratificării cât mai curând a Paris, acordului de la Paris. Înțeleg că pentru unii este important să vadă foarte clar uh, ce se întâmplă. De aceea ne grăbim să facem toate aceste propuneri legislative. Am avut propunerea ETS, avem acordul de la Paris și apoi va fi foarte clar ce vom propune statelor membre pentru sectoarele care nu sunt incluse în sistemul ETS și spre sfârșitul anului vom vedea mai clar uh, imaginea și cadrul juridic uh, la nivelul Uniunii, astfel încât să putem oferi informații adecvate și o înțelegere adecvată a felului în care ar trebui să arate peisajul energetic uh, european în următorii ani și eu cred că și statele membre vor respecta propria decizie luată de Consiliu acum câțiva ani, toți liderii au fost de acord în mod unanim că trebuie să se ratifice acest acord cât mai repede posibil și Europa a avut uh, ambiția să fie la să fie acolo atunci când uh, acordul de la Paris va intra în vigoare. Domnul Petrele vorbea despre ecologizarea acordurilor strategice, așa cum s-a întâmplat și cu India. Cred că acesta va fi modelul în viitor. Tocmai am hotărât împreună cu domnul Mimița că vom explora toate posibilitățile de folosire a instrumentelor pe care le avem pentru a sprijini tranziția energetică în Africa și există multe posibilități. Am vrea să învățăm puțin experiențele uh, pozitive Uh, din uh, fondurile uh, stimulate de domnul Juncker, astfel încât să creștem puterea financiară din Africa pentru ecologizarea și modernizarea peisajului. Doamna Capezălui se referea la grupurile vulnerabile și la planurile naționale și la costuri. Aici cred că vom începe o dezbatere intensă toamna acestui an, când vom prezenta primul raport elaborat împreună cu Eurostat, raport privind structura costurilor și structura prețurilor energiei în fiecare stat membru. Cred că avem nevoie de o dezbatere onestă, să vedem ce intră în prețurile noastre pentru energie. Pentru că știm în general prețul de ansamblu și totodată știm că avem uh, cele mai mari prețuri pentru utilizatorul final, iar aici suntem foarte criticați. Motivul este că prețurile includ multe uh, lucruri, costuri de distribuție, finanțarea politicilor sociale și cred că avem nevoie de această dezbatere onestă în fiecare stat membru și în Uniune, pentru a vedea cum uh, structura prețului să fie cât se poate de transparentă, cum să tratăm problema subvențiilor în viitor, cum să uh, restaurăm semnalele pentru prețuri și cum să folosim această nouă abordare pentru uh, stabilirea prețurilor energiei în cadrul democratizării producției de energie și, creșterii, și al creșterii uh, independenței uh, cetățenilor. Uh, în ceea ce privește situația din Belgia, aici, evident, monitorizăm lucrurile îndeaproape, știm care sunt temerile vecinilor și ținem legătura cu autoritățile belgiene, fiindcă dacă se pune problema de siguranță și securitate, Și Comisia Europeană are uh, responsabilități foarte importante. Prin urmare, cum spuneam, țin legătura cu autoritățile belgiene și încurajăm și pe ei să discute cu vecinii, astfel încât toată lumea să înțeleagă situația și uh, să înțeleagă cum se poate atinge cel mai înalt nivel de siguranță și securitate. Domnul Balțo se referea, cred, tot la prețuri, avea o întrebare foarte asemănătoare, ținând de importanța prețurilor. Într-adevăr, pentru cetățenii obișnuiți, un aspect uh, frecvent este prețul energiei, comparații între aceste prețuri, cum plătim noi energia, cum plătesc alți concurenți energia și, după cum spuneam uh, doamnei Capezon Ruiz, uh, de aceea raportul de care vorbeam va fi important pentru discuția noastră. Privitor la uh, energia nucleară, un lucru important și pe care am început deja să-l facem în multe state membre va fi includerea întregului ciclu în uh, costul energiei inclusiv costul scoaterii din uz, pentru că avem nevoie de o imagine de ansamblu, uh, de o imagine de ansamblu uh, pentru a ști cum funcționează o centrală nucleară și care este prețul comparativ cu alte surse de energie. Ultima întrebare de la doamna Shakespeare referitoare la uh, economia circulară și agricultură, e bine, cred că economia circulară, inițial uh, am pornit de la mai multe principii și politici pe care le vom reuni în propunerile noastre legislative inclusiv energia din deșeuri. Uh, promit că aici să ajungem la un text până la sfârșitul anului, iar uh, eforturile noastre comune o să includă toate sectoarele în cadrul deciziei de partajare a eforturilor și aici vom veni cu propuneri concrete privind cele mai bune practici și cele mai bune soluții pentru sectorul agri agricol, astfel încât să îndeplinim uh, cererile care vin din nevoia lor de a combate schimbările climatice. Îmi pare rău că a durat atât de mult, dar am, au fost multe întrebări și apreciez oportunitatea de a răspunde tuturor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru prezența dumneavoastră aici, în cadrul dialogului structurat, dar și pentru uh, răspunsurile detaliate la întrebările adresate de colegi. Mulțumesc frumos! Noi trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, imediat chiar, fiindcă suntem în întârziere. Vă sugerez să trecem imediat la punctele 6 și 7, care se referă la mandatul de trialog uh, pentru bugetul pe 2017, un schimb de uh, opinii cu Jens Geier, raportor general, pentru proiectul de buget pe anul 2017. După cum știți, procedura de anul acesta este foarte diferită de cea anterioară, din motivul simplu că în cadrul comisiei s-a hotărât să se aștepte uh, Uh, cu rezultatul referendumului privind Brexit înainte de a prezenta o variantă finală a proiectului de buget dar o să dau cuvântul uh, raportorului general pentru a explica poziția sa vis-a-vis -vis de bugetul viitor, după care putem începe o discuție cu principalul punct de pe ordinea de zi mai important pentru Comisia ENVI, bugetul pe 2017. Domnule Gheor, aveți cuvântul. Sorry for our delay, but... Ne cerem scuze pentru întârziere, spune președintele. Da, mulțumesc, domnule președinte, domnul Gaier. Întotdeauna e o mare plăcere să îl asculți pe domnul Șefcovici, deci uh, am uh, am savurat timpul uh, acesta în care am așteptat la dumneavoastră. Am să profit acum de ocazie pentru a vă prezenta situația privind bugetul 2017 în plen în aprilie. Orientările pentru bugetul 2017 au fost adoptate cu o mare majoritate și Uh, cred că energia este unul dintre domeniile foarte importante în buget. În primul rând, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că în negocierile bugetare pentru anul acesta, pentru anul 2016, marjele și în rubrica 3 -a, care cuprinde, pe de o parte, toate programele Envi uh, sunt epuizate complet aceste marje. Motivul este acela că în rubrica a treia sunt incluse multe măsuri uh, politice care pun la dispoziție statelor membre fonduri pentru a face, fază, face față crizei refugiaților. Și situația este următoarea. Pe de o parte, toate crizele care țin de uh, bugetul actual se continuă, de fapt. Din păcate, nu prea sunt semne că situația privind criza refugiaților uh, se schimbă uh, durabil, astfel încât să avem nevoie de mai puțin bani. În același timp, în multe state europene există în continuare o criză economică și avem un mediu politic în care trebuie să lucrăm să operăm în cadrul uh, financiar multianual. Multe state uh, s-au bucurat, inclusiv uh, țara din care vin eu, și aici o să fiu oarecum ironic, am considerat că e o mare reușită politică că bugetul scade, nu crește. Și acum trebuie să recunoaștem că acest cadru financiar multianual din păcate, a fost uh, așa un fel de eveniment de vreme bună, cum spunem noi în Germania. Arăta foarte bine la momentul respectiv, dar în momentul de față nu este în stare să pună la dispoziție Uniunii Europene bani suficienți pentru a face față cât de cât crizelor cu care ne confruntăm. Uh, pentru că deja avem un uh, buget, a trebuit să facem o rectificare de buget, deși încă au trecut doar câteva luni din acest an, astfel încât să putem să facem față situației. Deci cadrul financiar multianual ne restricționează foarte puternic, mai ales în cadrul rubricii 3 și vă spun foarte sincer că eu nu sunt sigur cum uh, vom reuși să ne descurcăm cu acest cadru financiar multianual până la sfârșitul perioadei de finanțare. De aceea, um, la sfârșitul anului este prevăzută o uh, revizuire și așteptăm cu mare nerăbdare. Avem 3,3 miliarde uh, de euro garanții pentru EFSI, care nu au fost mobilizați complet, acești bani. În această situație s-a făcut o propunere de decuplare a, în orientări, de decuplare a proiectelor de politica economică a Comisiei. Mai sunt și alte elemente pe care vrem să le finanțăm, cum ar fi inițiativa pentru ocuparea tineretului, combaterea sărăciei și, sigur, schimbările uh, combaterea schimbărilor climatice, avem foarte multe sarcini și pentru aceste sarcini numeroase, din păcate, avem mai puțin bani decât uh, am avut la dispoziție în cadrul financiar multianual precedent. Acestea sunt condițiile în care trebuie să funcționăm și domnul Lavia a spus, și aici sunt din nou puțin ironic, deci că comisia nu a prezentat uh, bugetul din cauza referendumului britanic. Uh, sigur, această teză este foarte controversată. Poziția oficială a Comisiei uh, este cea că încă nu s-au terminat calculele referitoare la cheltuielile privind criza refugiaților. Dar motivul pe care l-ați menționat dumneavoastră probabil că este hotărător. Uh, nici eu nu sunt mulțumit de aceste scuze prezentate de comisie. Um, se pare că nu se uh, vorbește de niciun fel de cifre, să nu cumva să speriem vreun alegător britanic și de aceea uh, sunt de acord cu dumneavoastră că probabil de aceea se amână prezentarea uh, bugetului. Uh, propunerile făcute de Comisia Envi sunt uh, propuneri pe care le împărtășesc în totalitate, sunt uh, priorități care ar aș vrea să se regăsească în buget. Nu sunt sigur că vom și reuși acest lucru, pentru că constrângerile bugetare sunt cele pe care vi le-am descris și de aceea pot să vă spun că voi lupta astfel încât uh, cifrele uh, bugetare care uh, sunt necesare pentru îndeplinirea acestor obiective să nu fie atinse. Dar nu pot să vă fac promisiuni în acest moment. Punctul 8 se referă la agenții. Avem multe agenții care țin de competența Uh, acestei comisii și eu sunt uh, pe lângă sunt de asemenea raportor uh, permanent pentru agenții, de aceea sunt uh, foarte bine familiarizat cu situația agențiilor și aici avem uh, o constelație asemănătoare, deci tot mai multe sarcini uh, care sunt asumate de către agenții, în același timp resursele acestora sunt tot mai mult reduse și eu cred că ar trebui să analizăm uh, foarte serios pe viitor uh, posibilitățile agențiilor pe viitor, uh, pentru că eu pot să-mi imaginez că în cazul agențiilor care sunt finanțate cel puțin parțial de către industrie, mă gândesc la Agenția pentru Substanțe Chimice, de exemplu, Poate că se vor putea crește contribuție din partea industriei, uh, ușurându-se astfel uh, contribuția bugetară a Uniunii Europene. Um, sigur că această discuție detaliată nu o vom purta astăzi. Astăzi ne concentrăm asupra bugetului. Mulțumesc! Vă mulțumim! Ringrațiare primul rând vreau să mulțumesc raportorului pentru că a sosit aici să ne prezinte prioritățile bugetare pentru 2017 și după cum spusesem anterior și a subliniat și raportorul, e vorba de o procedură puțin anormală în sensul în care e amânată pentru a aștepta rezultatele Brexitului referendumului mai degrabă. După cum știți cu toții, tot ce ține de climă, de mediu, reprezintă teme transversale care se află sub, sunt de competența Comisiei noastre, dar de fapt sunt practic de competența tuturor comisiilor sau privesc pe toată lumea. Acordul de la Paris și tot ce s-a întâmplat și se va întâmpla după încheierea acestui acord va, e un aspect care va trebui uh, luat în considerare bugetul european, că nu putem să ne gândim să nu avem un buget în linie cu prioritățile exprimate de Uniunea Europeană. Aici uh, vreau să mă opresc puțin, pentru că toate programele de mediu, uh, incluse inclus în bugetul european, trebuie să aibă, să se bucure de un nivel adecvat de susținere financiară de la buget și să fie și puse în aplicare uh, pe deplin. După cum știe foarte bine raportorul, foarte adesea angajamentele, creditele de angajament și de plată nu sunt perfect alineate în, bilanțul european, în bugetul european, mă scuzați, și foarte adesea întâmpinăm dificultăți la plăți care încetinesc punerea în aplicare a bugetului și uh, Uh, pun, uh, ne pun bețe în rată și încetinez foarte mult realizarea în practică a uh, programelor europene. Eu am fost raportor general pentru buget din 2013 și din 2013 până acum situația n-a făcut decât să se înrăutățească și nu invers. Așadar, cred că e necesar ca nou cadru financiar multianual și revizuirea acestuia să țină cont de aceste elemente de dificultate în ceea ce privește punerea în aplicare a bugetului. Trec acum la uh, punctele uh, exprimate în aviz. Pe de-o parte, cererea uh, executării de pline a bugetului și menținerea neschimbată a resurselor prevăzute în CFM pentru programele mm, Comisiei noastre. Apoi, un echilibru între angajamente și plăți, ca aceste politici să, pot fi, să poată fi puse în aplicare și apoi, în ce privește agențiile. Așa cum a spus raportorul, să facem în așa fel încât acestea să își poată îndeplini misiunile uh, alocate, pentru că nu putem să ne gândim să există anumite limitări, mai ales în ce privește personalul și care să se aplice uh, nediferențiat tuturor agențiilor ca să se reducă problemele referitoare la punerea în aplicare a bugetului. Multe din aceste agenții, după cum a spus raportorul, și vreau să subliniez și eu, multe dintre aceste agenții uh, uh, iată, uh, își, o, o mare parte a bugetului mm, o iau din surse private. Și deci, deși nu costă nimic de la buget, dar nu pot să-și realizeze misiunea pentru că au restricții în termen de personal. E o temă la care în fiecare an ne întoarcem când discutăm bugetul și cred că și de această dată trebuie să subliniem acest aspect. Iar acum, din raportor din umbră, avem pe colega Iaten Machi, este aici. Dacă da, îi dau cuvântul. Thanks. Puheenjohtaja, kiitokset puheenjohtajalle ja Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și raportorului pentru raportul său excelent. Eu zic că mergem în direcția bună. Sunt membra Comisiei pentru Buget și știu care sunt problemele și nevoile și presiunile de a face economii. Chiar și eu am uh, fost adesea pentru a face economii. Iar acum statele membre au propriile probleme economice și la fel și Uniunea Europeană, dar aceasta din urmă trebuie să poată să folosească banii mm, în mod rațional și uneori chiar într-un mod inovator. În ceea ce privește privește propriile noastre resurse, sunt mai multe întrebări la care încă nu s-a găsit răspuns. Cu toate acestea, eu cred încă că bugetul alocat ENVI nu este o țintă bună pentru prevenirea schimbărilor climatice și promovarea diversității resurselor naturale. Acesta este un aspect important și nu trebuie să îl lăsăm deoparte. În plus, nu avem resursele disponibile altora. Dar trebuie să ne asigurăm că folosim banii cât mai bine cu putință și cât mai eficient cu putință. Asta este sarcina și răspunderea noastră. Comisia noastră ar trebui să sublinieze și mai mult faptul că 20% din resursele acestei perioade bugetare ar trebui folosite uh, pentru activități legate de climă. Este un lucru pe care, asupra căruia am convenit și nu trebuie să rămână doar o promisiune uh, goală. Aceste resurse trebuie direcționate astfel încât să susținem economia cu emisii reduse de carbon, și avem nevoie de bani și pentru sectorul agricol și pentru economia circulară. În plus, avem nevoie de bani și de, pentru propriile noastre angajamente și sper că acolo să nu se producă reduceri. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, spune domnul președinte, doamna Kadenbach. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön. Și din partea mea mulțumesc și sunt încredere că vom colabora foarte bine cu raportorul nostru și vom uh, avea un aviz uh, cuprinzător și apoi împreună cu Jens Geier vom reuși să promovăm uh, aceste obiective. Pot să uh, continui acolo unde s-a oprit antevorbitoarea mea, pentru că în bugetul european, în primul rând, trebuie să ne asigurăm că ce uh, se aplică în bu- cadrul bugetelor statelor membre să se aplice, aplice și în cazul bugetului european, și anume domeniul sănătății, domeniul uh, schimbărilor climatice, sunt uh, domenii în care investițiile sunt foarte importante pentru viitor. Și de aceea uh, aceste investiții vor duce la o despovărare a contribuabililor pe termen lung. Și Mă tem că, din păcate, vor fi din nou lupte cu Consiliul, pentru că în multe domenii mi se pare că uh, se face o politică așa pe termen scurt și dacă planurile pe care le avem în, în domeniul schimbărilor climatice și în ceea ce privește mm, uh, dezvoltarea Uniunii Europene în ceea ce privește eficiența energetică, sigur că pentru aceste planuri e nevoie și de niște alocări bugetare corespunzătoare și de aceea sper ca bugetul pe anul 2017 să poate să mm, ne aducă progrese în îndeplinirea acestor așteptări. Mulțumesc. Doamna Konečna. Děkuji, pane předsedo. Eh, také já už se nebudu opakovat a chtěla bych eh, poděkovat panu... Mulțumesc. Eh, Dincolo de ceea ce s-a spus deja, vreau să mulțumesc și raportului general pentru buget care a vorbit despre agențiile care privesc domeniul nostru de competență. Vorbim despre asta, cunoaștem problemele financiare ale acestor agenții și noi uh, le cerem să facă din ce în ce mai mult, dar apoi le reducem bugetul. Asta se întâmplă, de fapt. Ceea ce nu face decât să dovedească faptul că avem uh, senzația asta că trebuie să facem lucrurile cât mai bine posibil. Știm că sunt din ce în ce mai multe exigențe bugetare, de pe de altă parte avem aceste limitări. Și, mă rog, uh, sigur, uh, sunt tot felul de chestiuni care țin de impunere bugetară, există un dezechilibru, însă e bine că raportorul s-a referit la această chestiune și va încerca să facă în așa fel încât să nu se mai reducă încă și mai mult bugetul alocat acestor agenții cărora le acordăm din ce în ce mai multe misiuni. E foarte important ca în aceste agenții să existe într-adevăr experți, dar dacă, avem, dacă dorim experți, să-i plătim cum se cuvine și dacă dorim să-i plătim cum se cuvine, atunci nu e posibil să uh, reducem la uh, cât, cât mai mult bugetul acestor agenții, că nu așa funcționează lucrurile într-o economie reală. Și vreau să vă mai atrag atenția asupra unei chestiuni. Sunt elemente care lipsesc, cred eu, în buget și asta am spus-o și anul trecut. De exemplu, mă pot referi la faptul că lipsesc sursele uh, de finanțare pentru administrarea rețelelor Natura 2000, ceea ce duce la reducerea constantă a eficienței acestui instrument, pe care noi am dorit să-l utilizăm în mod coerent. Statele membre ne critică foarte mult pentru că în contextul Natura 2000 noi nu suntem în stare să influențăm modul în care vom finanța zonele implicate în acest proiect, în această rețea și cum să ajutăm statele membre atunci când noi le solicităm să declare noi zone uh, ale rețelei Natura 2000. Ar trebui să încercăm să găsim și finanțarea necesară pentru acest instrument. Și în, uh, odată cu amendamentele vom încerca să facem o propunere ca să nu dăm uitării proiectul Natura 2000, pentru că un lucru e proiectul pe hârtie și cu totul altceva e ce se întâmplă în statele membre cu adevărat și uh, văd că noi nu suntem în stare încă să găsim sursele de finanțare necesare, instrumentele de finanțare necesare pentru a ajuta statele membre ca acest proiect al rețelei Natura 2000 să fie și pus în aplicare în mod corespunzător și să fie uh, luat în considerare la bugetizare, că nu e o prioritate doar pe hârtie, ci trebuie să fie o prioritate și din punct de vedere financiar. Acum, Uh, integrarea acestei teme în contextul biodiversității, cred eu că este de o importanță fundamentală. Deci aici vom uh, depune amendamente. În rest, uh, mulțumesc pentru raport, atât raportul nostru cât și raportul în general al Comisiei pentru Bugete. Sigur că poate bugetul nu e suficient pentru toate necesitățile noastre, însă măcar în anumite puncte vom reuși, poate să îmbunătățim lucrurile, să avem finanțarea necesară. Mulțumesc, doamna Müller. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru acest uh, aviz foarte bun, spune doamna Müller. Mă bucur uh, mai ales că ați inclus și aliniatul 8 care se referă la agenții și că și domnul raportor s-a referit la situația acestora pe care o cunoaștem bine. În ultimele luni discuțiile privind glifozatul și uh, organismele modificate genetic, în această discuție am văzut foarte clar că e uh, pusă sub semnul întrebării foarte mult credibilitatea și independența EFSA. Și dumneavoastră ne spuneți că acum, uh, de fapt, uh, Uh, fondurile pentru agenții ar trebui să fie reduse și mai uh, mult și ele ar trebui să fie finanțate mai mult de către industrie. Dar eu, ca și politician, sunt convinsă că avem nevoie de uh, niște date științifice bine fundamentate de calitate pentru a putea lua uh, deciziile politice bune. Nu credeți că ar fi mai bine să se aloce um, un buget mai important pentru a asigura Uh, independența lumii științifice? Pentru mine acesta ar fi, uh, aceasta ar fi calea mai bună de urmat. Pentru că apoi noi am avea o situație mult mai ușoară atunci când trebuie să luăm decizii și primim uh, informațiile bune. Uh, deci eu cred că este greșit ceea ce spuneți, că trebuie redusă, redusă finanțarea agențiilor și crescută finanțarea prin uh, industrie. Mulțumesc, domnule Grostet. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să uh, mulțumesc succint raportorului, însă fac o reflexie politică. Totuși, păcat că din cauza referendumului din Marea Britanie se obliga să tot așteptăm uh, și nu știu dacă nu cumva ar fi preferabil să arătăm uh, voința Europei de a face pași înainte cred că ne arătăm slăbiciunea și nu e bine că e așa. Oricum, sunt uh, de acord cu ce a spus raportorul și ce au spus și colegii noștri. E important să apărăm bugetul agențiilor, uh, printre altele cele care, cu care lucrăm noi mai îndeaproape, pentru că Sigur, întotdeauna le cerem uh, din ce în ce mai mult să facă și de fiecare dată, de altfel, ne și spun. Ne spun că e din ce în ce mai dificil să poată uh, să răspundă așteptărilor și cererilor Parlamentului și, în același timp, să nu mențină măcar bugetul la nivelul anului anterior. Ar trebui să încercăm chiar să uh, sporim sumele alocate. Dar e foarte complicat să funcționeze pe aceste agenții. Deci să arătăm voința noastră a Parlamentului să nu mai avem reduceri bugetare, că nu pentru că traversăm crize grave trebuie să facem reduceri bugetare sistematice. Știm foarte bine că bugetul Uniunii Europene este un buget derizoriu față de misiunile care ne stau în față și cred că ar fi preferabil să arătăm statelor membre că nu suntem de acord modul lor de, sau modul în care văd e, guvernarea Europei. Mulțumesc, nu știu dacă comisia a lăsat cuvântul, se pare că nu. Atunci, dau din nou cuvântul domnului Gaier, raportorul general, pentru a încheia discuția acestui uh, punct. Ja, Da, vă mulțumesc pentru observații. Permiteți-mi să încerc să fac un rezumat. În primul rând, de ceea ce privește procedura. Da, într-adevăr, e supărător că Comisia a amânat cu aproximativ patru săptămâni publicarea bugetului, dar acest lucru nu ne pune nouă mari probleme în Parlamentul European vom fi scutiți de un raport, pentru că, în mod normal, în procedura bugetară, în pasul următor, există o dezbatere referitoare la mandatul pentru trialog cu Consiliul și cu Comisia, referitor la chestiune bugetare, pe care nu vom mai putea, nu vom mai putea face din motive de timp până în la vacanța de vară. Și dacă la sfârșitul lui iunie vom primi proiectul de buget, pur și simplu nu există timpul necesar. Bun, va exista un raport în minus cu numele meu pe el. Eu pot să accept situația asta, nu e o mare probleme. Um, avizele uh, comisiilor de specialitate vor fi uh, folosite pentru a întocmi un mandat. Este o procedură care a fost aplicată și în 2014 când, uh, din cauza alegerilor europene, va a trebui de asemenea să scurtăm uh, procedura. Și pentru că a trebuit să ne încheiem activitatea parlamentară cu șase săptămâni înainte de alegeri. Bun. Cele mai mari uh, probleme le-a avut președinția slovacă, care are emoții pentru că se ocupă prima dată de aceste chestiuni și Uh, situația se complică prin faptul că timpul e și mai scurt. Bun, dar noi o să ne descurcăm foarte bine. Vreau să-l liniștesc un pic pe domnul Lavia în ceea ce privește plățile, uh, angajamentele de plăți față de angajamentele de creditele de plată față de creditele de angajament. Um, Situația s-a îmbunătățit uh, un pic pentru că cu noul cadru financiar multianual avem bani uh, proaspeți la dispoziție, astfel încât comisia este în stare să plătească facturile. Dar, totuși, uh, această marjă este prea, prea, prea scurtă. Um, să, ar putea să spunem că pătul e prea scurtă. Dacă o tragem în sus, până la urmă ne va fi rece la picioare. De aceea uh, e clar că la un moment dat va trebui să facem uh, ceva, să modificăm situația și uh, asta e important, că la sfârșitul cadrului financiar multianual, banii vor fi folosiți și atunci vom avea niște, angaja- niște credite de angajament uh, Um, care vor trebui să fie raportate ca și credite neplătite mai, uh, mai departe. Um, asta e problema pe care o discutăm de fiecare dată când avem ocazia cu Consiliul, o vom face și când facem revizuirea cadrului financiar multianual, însă, și aici ajung la cel de-al doilea punct, noi ca Parlament European, din păcate, e unul dintre puținele dezavantaje din Tratatul de la Lisabona, nu mai suntem la fel de puternici cum uh, eram înainte, pentru că nu mai există cea de-a doua lectură, deci trebuie să ne punem de acord cu Consiliul. Asta e problema. Și nu avem decât uh, o bombă atomică în, în dulap, care ar fi respingerea bugetului. Respingerea bugetului ar însemna că ar trebui ca Comisia să lucreze cu bugetul pe 2016, cu 12 mile provizorii, uh, așa cum uh, se spune în limbaj tehnic, um, care se bazează deci pe bugetul 2016. Bun, se poate face și asta, însă atunci ar trebui să-i auziți pe toți colegii uh, care uh, au nevoie de mai mulți uh, bani. Uh, mă gândesc la cei cu, din politica regională, politica agrară, politica de cercetare, care uh, vor bate cu pumnul în masă și vor spune, bun, cum credeți că se pot face, se pot continua programele? Deci trebuie să fim foarte precauți, pentru că suntem puternici ca Parlamentul European numai atâta timp cât re, numai dacă reușim să uh, avem o foarte mare majoritate pentru cererile noastre la nivelul bugetului, pentru mandatul nostru. Uh, Și noi uh, primim uh, semnale de la toate comisiile că banii nu ajung. Um, tocmai comisiile pe care le-am menționat uh, ne spun că, uite, avem probleme, nu suntem de acord cu cifrele bugetare. Um, dar va trebui cumva să găsim o soluție care să mulțumească cât de cât pe toată lumea. În negocierile bugetare Uh, care au, ultimele dintre ele s-au desfășurat în președinția luxemburgheză. Lucrurile au mers foarte bine pentru noi, pentru că președinția luxemburgheză a reușit să um, ajute la rezolvarea situației în Consiliu. Doamna vicepreședinte Gheorgheva a numit uh, lucrurile. A spus că sunt în Consiliu trei grupuri și doamna Gheorgheva le numea uh, astfel. Există prietenii politice agricole, prietenii reducerilor și prietenii coeziunii. Și aceste trei formațiuni nu, sunt, nu se pot pune de acord, însă întotdeauna reușesc să ajungă până la urmă la o uh, poziție uh, da, mai ales uh, prietenii reducerilor, uh, printre care se găsește și țara de unde vin eu, doresc întotdeauna să găsească toate modalitățile prin care se poate reduce bugetul. Și trebuie să le dovedim că nu se poate, lucrurile nu se pot face bine uh, făcând atâtea reduceri. Multe state membre vor încerca să taie la nivelul plăților și aici vreau să vă spun că eu voi avea mare atenție ca rubrica a treia, în care intră mare parte programele Envy, să nu mai uh, fie printre cele unde să se facă reduceri. Deja uh, s-au făcut niște reduceri și se vor uh, încerca reduceri în continuare, dar voi face eforturi să nu uh, Uh, se aplice aceste reduceri și pentru categoria a treia. Vreau să îi mulțumesc doamnei Müller pentru uh, intervenție. Vreau să formulez lucrurile ca să se înțeleagă. Eu um, nu vreau să uh, atrag mai multe fonduri din industrie pentru agenții atâta vreme cât uh, nu există probleme cu independența acestora dacă ele sunt uh, finanțate de către statele membre. Am văzut deja situații în care anumite avize de la Agenția Europeană a Medicamentelor au fost uh, puse sub semnul întrebării uh, Uh, foarte serios și am reușit să facem modificări. Directorul general de la EMA, pe care îl cunosc bine pentru că a fost administrator în Parlamentul European, mi-a spus, Jens, dar poți să-ți uh, imaginezi care este situația finanțării universităților? Uh, crezi că găsești un profesor de farmacie în Uniunea Europeană care să nu fi lucrat trei ani pentru industrie? E foarte greu. Așadar, chestiunea independenței experților este una care sigur că putem să insistăm asupra independenței ca persoanele respective să nu fi lucrat sau foarte rar să fi lucrat, să fi colaborat cu industria. Da, e un principiu bun, dar în același timp ne dăm seama că ă, astfel le vom tăia accesul agențiilor tocmai la uh, uh, experții de care au nevoie, pentru că e foarte greu să găsești experți care să nu fi colaborat cu industria. Și eu nu pot imagina că există experți la universitățile europene care vor spune nu, nu, eu vreau să rămân, uh, uh, să-mi păstrez integritatea ca expert care să poate să colaboreze cu agențiile, uh, deci resping o colaborare cu industria. Nu există așa ceva. Există agenții care primesc um, onorare din partea industriei pentru servicii pe care le, uh, pe care le prestează. Înregistrarea unei mărci, uh, verificarea unui preparat, uh, um, orice fel de servicii pe care le pot presta agențiile. Și pentru aceste prestații, industria plătește uh, niște uh, bani și mă întreb dacă nu s-ar putea crește, asta vreau să spun mai devreme, dacă nu s-ar putea crește, deci Um, nivelul acestor um, uh, plăți, astfel încât să putem scădea um, finanțarea uh, agențiilor. ce înseamnă că s-ar putea finanța creșterea personalului, sunt de acord cu dumneavoastră. Și poate că se poate schimba și uh, tipul de sarcini care sunt alocate agențiilor. În orice caz, eu încerc să uh, mă descurc cât mai bine în această poziție în care uh, toate instituțiile Uniunii Europene și în Parlamentul European, dar și în cazul agențiilor, uh, s-a formulat cererea de reducere personalului cu 5%. Comisia a luat în considerare uh, aceste 5% pentru fiecare agenție. Și Um, dacă e nevoie de um, noi posturi sau de noi sarcini, există o rezervă de uh, persoane care pot să fie transferate dintr-o parte în alta. Um, și unele agenții așa au redus personalul chiar cu 10%, ceea ce sigur că uh, aduce prejudicii posibilităților lor de funcționare. Sigur că uh, <laughs> e foarte greu uh, în Germania să spui vrem mai mulți bani pentru Uniunea Europeană. Eu pot să fac acest lucru și îl vor face pentru că și îl voi face pentru că Uniunea Europeană are pur și simplu mai multe uh, sarcini și mai multe provocări cu care se confrunte. Aceasta este, confrunte. Aceasta este poziția mea. Și pentru toate acestea avem nevoie de bani. Și Bun, uh, poate că există, deci, și posibilități la un moment dat de a genera niște fonduri, dar deocamdată ne oprim cu discuția aici. Vă mulțumesc pentru această dezbatere și vă stau la dispoziție în continuare. Mulțumesc! Gaier, good afternoon everybody! Mulțumim, domnule Gaier și uh, tuturor, spre domnului Benedict Iavor. Vă mai informez în legătură cu calendarul acestui dosar mandatul pentru trialog la Comisia ENVI, termenul pentru depunerea amendamentelor la ENVI este 31 mai până la orele 12. Vom vota la ENVI pe data de 21 iunie și votul în plenară se va avea loc în sesiunea plenară de iulie, între 4 și 7 iulie. Cât despre Comisia pentru Bugete, prezentarea proiectului de raport este pe 15 sau 16 iunie. Această comisie va vota pe 30 iunie. Cam acesta ar fi calendarul. Vă mulțumim, domnule Gaie, pentru că ați fost alături de comisia noastră. Mulțumim pentru contribuția noastră, iar acum trecem mai departe. E vorba de prezentarea Valoare pune în aplicare la nivel european a regulamentului privind materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare. Aici uh, continuăm cu prezentarea unui studiu. E vorba de un studiu care va fi prezentat timp de 10 minute. O rugăm pe doamna Caranfilova din partea DGPRS să ia cuvântul pentru a ne face această prezentare. Vă rog, doamnă, aveți cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru această ocazie. Lucrez pentru unitatea de um, expun de evaluare a impactului după implementare. Noi evaluăm impactul în urma Uh, punerii în aplicare a politicilor europene. Vedeți câteva exemple uh, ale publicațiilor noastre recente pe ecran. Evaluarea privind punerea în aplicare a, materia- a documentului privind materialele ce intră în contact cu alimentele este următorul punct pe ordinea noastră de zi și va evalua impactul uh, implementării regulamentului 1935 din 2004, care stabilește obiectivele și cerințele cheie ale politicii europene în ceea ce privește materialele ce intră în contact cu alimentele. Este vorba de un studiu intern al factorilor interesați ce s-a desfășurat între decembrie 2015 și februarie 2016. Am avut, uh, au participat factori din toate sectoarele, consumatori, organizații și cercetători. Toate cele 28 de state membre au luat uh, parte alături de EFSA și de Comisia Europeană. În total am primit 61 de contribuții individuale din partea factorilor interesați. Asta, asta, ceea ce înseamnă o reprezentativitate puternică. În numele direcției pe care o reprezint, mulțumesc tuturor factorilor interesați pentru participarea la acest uh, sondaj. Datele au fost colectate printr-un chestionar personalizat care s-a referit la implementarea unor uh, criterii cheie și anume relevanță, coerență, valoare adăugată europeană, eficiență, eficacitate, plus încă două criterii pertinente și anume complementaritate și utilitate. Trebuie să se noteze faptul că acest studiu identifică puncte forte în percepția factorilor interesați. Studiul a dezvăluit faptul că există două probleme majore pentru factorii interesați. În primul rând, o problemă cu cadrul juridic al Uniunii Europene în sine și, în al doilea rând, cu punerea în aplicare a normelor existente. Haideți să intru puțin în detalii. Tendința generală este ca Factor interesant să considere cadrul juridic uh, actual incomplet se referă la lipsa de măsuri specifice pentru mai multe materiale uh, folosite pe scară largă. De ce e asta o problemă? Conform regulamentului, substanțele ce migrează din material în aliment nu ar trebui să pericliteze sănătatea umană sau să schimbe alimentul ca atare. Este o cerință generală de siguranță care se aplică tuturor posibilelor materiale care intră în contact cu alimentele. Pentru 17 din acestea, se pot adopta uh, cerințe speciale prin măsuri speciale. Acestea sunt măsuri de punere în aplicare prin natura lor și, prin urmare, existența sau absența lor pentru un anumit material au un impact asupra punerii în aplicare a cerințelor generale de siguranță pentru respectivul material. Dacă nu se adoptă asemenea măsuri, ele pot fi adoptate la nivel european, ele pot fi adoptate la nivel național. Uh, Până în momentul de față s-au adoptat asemenea măsuri pentru patru substanțe, plastic, inclusiv reciclat, ceramică, celuloză regenerată și așa numitele materiale active și inteligente. Există 13 materiale uh, ce intră în contact cu alimentele ce nu au fost armonizate la nivel european încă și pentru care există în unele state membre măsuri specifice. Și aici mm, apare o problemă. Ca tendință generală, factorii interesați spun că de câte ori nu se adoptă uh, măsuri europene pentru un anumit material, cerințele generale de siguranță pentru respectivul material nu pot fi îndeplinite cu totul și, totodată, că piața pentru respectivul material este distrusă de existența cerințelor naționale, care pot să difere adesea de la o țară la alta. De aceea, lipsa de măsuri specifice europene pentru anumite materiale are un impact negativ. Să vă dau câteva exemple, așa cum au fost reprezentate de factorii interesați. De exemplu, bariere pe piața internă, posibilitatea asigurării uh, siguranței la nivel european. lipsa competitivității și a inovării, inclusiv uh, pierderea capacității de îmbunătățire a siguranței alimentelor prin inovare și de aceea mulți factori interesați recomandă adoptarea uh, de măsuri europene și pentru materialele nearmonizate. După cum vedeți aici, hârtia și cartonul sunt pe primul loc în ceea ce privește armonizarea, conform recomandărilor a 62% din factorii interesați ce au participat la studiu. În ceea ce privește domeniul de aplicare al armonizării, factorii interesați au venit cu două recomandări principale. În primul rând, măsurile comunitare specifice ar trebui să stabilească un standard clar pentru toate materialele, astfel încât acestea să fie testate de societăți și autorități de reglementare cu o metodă unică în toată Uniunea Europeană. În al doilea rând, standardul unic de testare european să fie specific pentru fiecare material de contact, care astfel astfel încât să reflecte proprietățile unice ale acestuia și să evite situațiile actuale unde materialele sunt testate prin metode elaborate pentru uh, materialele armonizate, ducând astfel la rezultate neclare. De asemenea, se insistă ca adoptarea măsurilor comunitare să se bazeze pe dovezi științifice, iar deciziile să se bazeze și ele pe evoluțiile științifice. O altă recomandare este o mai bună cooperare între actorii cheie care au uh, cunoștințe în domeniul materialelor ce intră în contact cu alimentele pentru a se trata probleme pe cum ar fi substanțele adăugate accidental, uh, efectul de cocktail și efectul produselor reciclate. În ceea ce privește implementarea normelor existente, problemele raportate de factori interesați s-au referit în primul rând la trasabilitatea materialelor, apoi la documentația ce dovedește conformitatea și, în al treilea rând, la controle. Factorii interesați au considerat că declarațiile de conformitate sunt importante în ceea ce privește trasabilitatea, atât pentru materialele importate, cât și pentru cele produse în Uniunea Europeană. S-a vorbit de asemenea despre disponibilitatea declarațiilor și despre calitatea lor, deci despre în ce măsură pot avea încredere în ele. Declarațiile care nu sunt bune Uh, împiedică trasabilitatea. De aceea se recomandă, în primul rând, instruirea uh, companiilor și autorităților, astfel încât să se îmbunătățească capacitatea de conformitate a fiecăruia, apoi eforturi dedicate pentru îmbunătățirea trasabilității materialelor ce intră în contact cu alimentele ce sunt importate și, la treilea rând, identificarea corespunzătoare a acestor materiale. Din perspectiva controlelor, uh, factorii interesați spun că activitățile de control nu sunt desfășurate cu aceeași intensitate în toate statele membre ceea ce nu ar trebui să se întâmple. Însă, datele din acest sondaj nu sunt suficiente pentru a spune dacă această afirmație se dovedește sau nu. Deci sunt necesare studii suplimentare care să includă cel puțin activitățile de control și intensitatea lor, documentația ce dovedește conformitatea, precum și controlul importurilor din țări terțe. Astfel, cartografierea și evaluarea experiențelor de importare a statelor membre ar fi o bază solidă pentru elaborarea de alte instrumente juridice la nivel european, conform solicitărilor um, factorilor interesați. Pe scurt, vedeți din nou pe ecran cum au evaluat factorii interesați punerea în aplicare. Este evident că pentru factorii interesați uh, este mai bine să, ca materialele să fie armonizate decât nearmonizate. Armonizarea acestor materiale la nivelul Uniunii Europene are valoare adăugată și nu are alternativă la nivel național. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări, uh, probabil după prezentarea raportului doamnei Șaldemoze. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această prezentare. Dau acum cuvântul raportoarei, doamna Șaldemoze. Aveți cuvântul. Mulțumesc și mulțumesc de asemenea și pentru prezentarea pe care tocmai am auzit-o. Acest studiu m-a ajutat foarte mult, pentru că multe din concluziile studiului coincid cu concluziile mele pe care le-am inclus în raport și cred că este important atunci când uh, emitem recomandări în acest domeniu să ne bazăm pe fapte și nu pe posibilități sau dorințe. Și, uh, în fine, despre ce e vorba? Uh, putem spune că legislația actuală este o bună bază de pornire pentru a reglementa materialele care intră în contact cu alimente. Eh, așa cum sunt numite ele, MCA. Dar sunt și lacune. Mă gândesc la o serie de materii care vor putea intra în contact și vor intra în contact cu alimentele, mai ales în ce privește punerea în aplicare a legislației actuale. Cum putem evalua aspectul legat de securitatea unei substanțe? Eh, de aceea am eh, făcut o serie de recomandări pe care vi le voi prezenta, dar nu în detaliu, că le puteți citi în raport. Însă, întâi și întâi aș dori să recomand să solicităm Comisiei să ia mai multe măsuri la nivel european pentru un număr mai mare de substanțe. Mă gândesc mai ales la carton, la hârtie, mă gândesc la tratamentul de suprafață a hârtiei și a cartonului, dar mă gândesc și la cerneală. Știți că există o serie întreagă de uh, firme europene care cer același lucru și aici cred că se găsește principala problemă la ora actuală. Asta ar fi principala mea recomandare. Deci mai multe măsuri specifice la toate nivelurile și pentru a armoniza eh, diversele dispoziții pentru mai multe materiale eh, de contact, așa numite MC-auri. Un alt aspect esențial este securitatea, deci trebuie ca securitatea alimentară să fie garantată, de aceea MC-aurile trebuie să fie verificate. De aceea doresc să se implice mai mult Agenția pentru Securitate Alimentară, pentru că trebuie să uh, alocăm mai multe resurse acestei agenții. Dacă cerem mai multe măsuri specifice la nivel european, uh, Sigur că trebuie să uh, fie făcute mai multe cercetări și atunci trebuie alocate mai multe resurse agenției pentru securitate alimentară, dar trebuie să vedem uh, ca această agenție să aibă și mandatul uh, corespunzător pentru a putea verifica situația în acest domeniu. Că din ce în ce mai mult vedem că statele membre în materia MCA-urilor au constatat prezența lor Mm, substanțe mm, perturbatoare la nivel endocrin. De aceea trebuie ca uh, Agenția pentru Securitatea Alimentară să examineze această situație, mai ales în ce privește așa numitul efect cocktail, adică combinația unor factori și apoi expunerea la o serie de surse multiple în uh, domeniul materialelor de contact. Va trebui de asemenea să uh, verificăm ca aceste materiale de contact să corespundă dispozițiilor directivei REACH și trebuie să ne dăm seama și de faptul că avem nevoie de propuneri, dar și de dispoziții în materie de control. Cum funcționează verificarea materialelor acestora e un lucru esențial. Avem nevoie de controle armonizate, mult mai mult decât stau lucrurile la ora actuală în statele membre. Și aici cred eu că Comisia Europeană uh, trebuie să garanteze armonizarea nivelului de control și să vegheze ca statele membre să dispună și de un personal format corespunzător pentru a aplica legislația europeană. Controlele trebuie să fie mult mai eficiente. Trebuie să se uh, concentreze mai mult pe elementele de risc, nu să rămână la un nivel foarte general. Apoi, uh, identificarea, prevenirea sunt esențiale. Trebuie să vedem ce se întâmplă și în statele terțe care ar trebui să aplice aceleași reguli în legătură cu MCA-urile ca uh, regulile aplicate în statele membre. Știți, domnule președinte, uh, Ehm, din păcate, am avut de suferit de pe constrângerilor ehm, de care are de suferit și orice raport de genul celui pe care l-am redactat eu, n-am putut să introduc toate elementele pe care mi-aș fi dorit să le introduc. Trebuie să vedem, de exemplu, cum să ne referim la legătura între materiale de contact și economia circulară. Nu trebuie ca reglementarea MCA-urilor să ne împiedice să avem o economie circulară de calitate. Și legătura ta trebuie examinată și sper că vom putea să o și facem prin intermediul amendamentelor. Și sunt convins că aceste amendamente vor îmbogăți textul raportului meu, dar în general aș spune că legislația actuală e o bază bună de pornire, dar se poate îmbunătăți situația, mai ales uh, prin îmbunătățiri specifice la nivelul controlelor uh, a examinării pe care o cerem noi pentru materialele de, control, de contact și la uh, nivelul Agenției pentru securitate Alimentară. Vreau să mulțumesc încă o dată autorilor, uh, autorilor mă scuza, studiului prezentat și uh, mulțumesc și raportelor din umbră și deși nu avem timp la dispoziție, totuși mai avem câteva săptămâni bune pentru a vedea care sunt amendamentele și pentru a avea noi dezbateri. Vă mulțumesc uh, din start pentru comentariile pe care mi le veți adresa. Mulțumesc, Hussein președintele, și acum prima rundă de intervenții. Doamna Corin Langen. Uh, Domnule președinte, în primul rând mulțumesc. Vreau uh, chiar la început să mulțumesc uh, călduros raportoare Cristel Șaldemosă. Cred că a fost exemplar modul în care a colaborat chiar în prealabil cu raportorul din umbră. Toate discuțiile, toate au fost atât de bine organizate, astfel încât să putem tot timpul să știm exact fiecare unde suntem și dacă suntem pe calea cea bună sau nu. Uh, într-adevăr, acest studiu uh, relevează exact aceleași chestiuni și aceleași întrebări pe care le-am adresat și noi uh, în document. Și vreau, de asemenea, să mă exprim Um, spunând Comisiei că este regretabil faptul că nu avem încă uh, studiul uh, centrului de cercetare care um, ar fi fost foarte util în discuțiile noastre în Comisie câteva uh, completări. Foarte multe elemente au fost deja menționate. Există cele patru măsuri armonizate și cele 13 măsuri nearmonizate în ceea ce privește um, Uh, măsurile nearmonizate pe care le-ați menționat și dumneavoastră sunt mari probleme. Unele state membre au găsit soluții la nivel național pentru anumite grupe de produse, Belgia, Franța, uh, Letonia, de exemplu, sunt uh, norme în ceea ce privește hârtia, în altele există regulamente în ceea ce privește um, materialele um, um, cu care se uh, acoperă ambalajele. Uh, în alte domenii nu există, sau în alte state nu există uh, reguli. Și, deci, principiul recunoașterii reciproce nu funcționează în mod mulțumitor aici, de aceea vreau să exprim o rugăminte la, aderea, la adresa Comisiei să ia poziție față de această situație. Și atunci se pune întrebarea ce facem în cazul acestor 13 grupări de produse, care sunt uh, prioritare și aici uh, e nevoie de o evaluare a comisiei. Sigur că pot să existe norme la nivel și măsuri la nivel uh, național. În Germania, de exemplu, există Institutul Federal pentru Evaluarea Riscurilor. Uh, sau Institutul pentru Minerale uh, pot să ofere avize științifice pe care ne putem baza. În orice caz, e nevoie de soluții practice și care se pot fi aplicate în practică și să nu mergem prea departe în același timp. Pentru că, în ceea ce privește plasticul, um, sunt niște prevederi care sunt foarte detaliate și care, din păcate, nu pot fi puse în aplicare. Sunt atât de uh, greoaie și normele referitoare la um, ambalajele din plastic sau la uh, tacâmuri din plastic um, sunt deci foarte detaliate și greu de pus în aplicare. Și apoi, um, ar trebui să se ia în considerare mai uh, multe prevederile din uh, directiva REACH Um, și apoi există, există metode de testare și orientări pentru anumite produse, nanomaterialele, materiale reciclate și compușii care există în componența acestora, o mai bună coordonare a sistemului, a sistemului uh, de avertizare pentru alimente și furaje. Și, foarte important, Cristel Schaldemus a spus și ea, acest lucru trebuie să ne asigurăm că totul uh, este și merge mână în mână cu principiile economiei circulare, pentru că um, uh, trebuie să găsim uh, soluții. Mulțumesc, salut cu mare căldură acest raport și pe care îl consider foarte bun și voi colabora în continuare. Mulțumesc. Urmează doamna Iatemachi. Kiitoksia. Haluan myös yhtyä niihin Mulțumesc, domnule președinte, și vreau și eu să uh, mulțumesc uh, doamne raportoare. Am avut, o rapor, uh, am avut o colaborare foarte bună, la fel ca cea cu toți raportorii din umbră și trebuie să spun că există câteva chestiuni uh, unde oamenii sunt de acord și chiar pot să spun că rar am văzut uh, rapoarte în care să există asemenea un, un asemenea consens. Eu sunt în favoarea măsurilor preconizate de raportare. Sigur, situația e complicată pentru că e vorba de substanțe chimice, sunt materiale necunoscute care pot interacționa. Informațiile de care dispunem în legătură cu diversele materiale și efectul lor asupra sănătății sunt uh, din ce în ce mai uh, amănunțite, ceea ce e foarte bine și trebuie să ținem cont de aceste aspecte noi atunci când luăm uh, decizii. Însă, în ce privește implicațiile și evaluarea făcută de noi a acestor informații, riscul e să nu ținem întotdeauna cont de toate sau de evoluțiile cele mai recente și putem îmbunătăți lucrurile. Noi solicităm mai multă armonizare pe baza noi reglementări și atunci trebuie să dispunem și de suficiente informații științifice pe care să ne bazăm deciziile și metode de testare armonizate și de asemenea resursele suficiente pentru a putea controla modul în care se aplică aceste regulamente. n în niciun sens să adoptăm un regulament comun dacă nu avem aceleași metode de control. Domnule președinte, există anumite uh, materiale cu potențial toxic care sunt transferate uh, din uh, MCA-uri și asta e doar o parte a problemei. Uh, provocările sunt însemnate. Trebuie să facem o evaluare a tuturor chimicalilor implicate baza reglementării RIC și legislației în domeniul MCA. Noi trebuie să combinăm legislația într-un mod cât mai inteligent posibil în privința determinării posibilului caracter toxic al materialelor. Asta mai ales atunci când încercăm să uh, trecem la o economie circulară și să reducem uh, volumul de material care prezintă un risc la adresa sănătății. Eu sunt în favoarea autoreglementării în uh, industria noastră pentru utilizarea eficiența resurselor și pentru diminuarea riscurilor la adresa sănătății. Autoreglementarea însă singură nu poate înlocui o instanță independentă sau o uh, cercetare efectuată în mod independent. Însă e nevoie de cooperarea cu, cu uh, industria. În încheiere, mulțumesc uh, autorilor studiului și de asemenea raportoare și raportorilor din umbră. Mulțumesc acum domnul Eck. Mr. Eck, please. No. Okay, then we go. Se pare că domnul Eck uh, nu mai e la locul său și nu ne aude, atunci trece la domnul Hosling darf ich zu Da, dragi colegi, și eu vreau să-i mulțumesc lui Cristel Schaldemose pentru colaborarea foarte bună uh, și eu cred că raportul domnului Șaldemose va fi o bază foarte bună pentru discuții pe viitor și suntem uh, într-adevăr de acord că e nevoie de o mai bună armonizare în Uniunea Europeană. Acest lucru este clar. De asemenea, EFSA trebuie să fie mai bine Um, finanțată mai bine, uh, să fie puse la dispoziție resurse, um, pentru că își face treaba foarte bine și pentru ca să și poată face și mai bine. Sigur că există probleme pe care nu le putem nega, importurile din uh, state terțe, de exemplu, și acolo trebuie să uh, Uh, ne asigurăm că dispozițiile sunt la fel de strict aplicate ca în Uniunea Europeană. Uh, perturbatorii endocrini sunt o problemă. Trebuie să ne asigurăm că alimentele noastre nu vin în contact prin ambalaje cu aceste substanțe. Acest lucru a fost subestimat uh, foarte mult din punctul meu de vedere, dar trebuie să fie acum luat în considerare. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că armonizăm prevederile. Nu se poate ca pentru jucării să uh, interzicem anumite substanțe pe care să le permitem în ambalajele alimentare. E clar că e nevoie de o armonizare. S-a vorbit deja despre un aspect uh, care poate nu a fost subliniat uh, suficient, și anume problema uh, deșeurilor. S-a vorbit despre economia circulară, dar sunt tot felul de conflicte între protecția alimentară și reciclare, totuși trebuie să facem eforturi să încercăm uh, să rezolvăm problema deșeurilor, reducând uh, volumul acestora printr-o rată cât mai mare de reciclare. Și mai vreau să vorbesc despre un element, nanomateriale. Um, coloranți și efectul de cocktail care uh, poate să uh, se creeze prin Uh, contaminarea cu mai multe substanțe nocive. E clar că e nevoie de o mai bună corespondență între regulamentul RICI și um, documentul privind materialele care vin în contact cu alimentele. E nevoie de o mai bună armonizare. Deci, cred că avem o bază bună pentru a putea elabora un raport foarte bun, chiar dacă timpul nu este uh, foarte generos, dar cred că vom putea să dăm o poziție foarte bună din partea Parlamentului. Mulțumesc! Thank you, and the next is Mr. Pedicini. Mulțumesc, domnul Pedicini. Grazie, Presidente. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi un comentariu în legătură cu cele ascultate când eh, verzii spun că trebuie să fim mai fermi chestiunea materialelor cu interferență endocrine, poate ar putea să semneze și o moțiune de cenzură, dar în fine, să trecem la voile noastre. Uh, ne întoarcem la ele noastre și mulțumesc domnule președinte, mulțumesc doamne Scalde, mulțumesc pentru munca făcută. Noi ne-am concentrat pe faptul că de la materiale utilizate la ambalaje, de exemplu pelicule, plastic, carton sau uh, uh, pur și, și uh, oale, ustens, diverse ustensile, pot, poate exista un efect uh, migrator al substanțelor chimice, fie că e vorba de substanțe utilizate intenționat în procesul de transformare sau substanțe adăugate neintenționat, printre care impurități, substanțe derivate din procesul de reciclare a materialelor. De aceea credem și noi că e foarte important să ne gândim la interacțiunea între uh, normele privitoare la materialele contactul, care vin în contact cu uh, alimentele și economia circulară, plus conexiunea cu dispozițiile europene în materie, cu, uh, în materia de substanțe chimice. Apoi, suntem de acord asupra necesității de a garanta faptul că substanțele nocive să fie eliminate în normele europene privitoare la substanțele chimice, să fie eliminate și de pe lista celor utilizate în materialele care intră în contact cu alimentele, MCA-urile chiar credem că trebuie introduse teste in vitro în mod obligatoriu pentru uh, examinarea interferențelor endocrine împreună cu teste de genotoxicitate. Ce privește valoarea de uh, risc, noi credem că e important să raportăm datele toxicității la explorarea umană prevăzută pentru o dată materială, să evaluăm și suprafața și timpul de contact. Apoi trebuie să facem o evaluare a riscurilor microbiologice ale acestor materiale, pentru că există deja la nivel european criterii microbiologice de siguranță privitoare la acceptabilitatea produselor alimentare și atunci mă întreb dacă se ia în considerare și cum anume introducerea unor criterii analoge pentru a evalua riscurile MCA-urilor care ar putea transmite bacterii sau agenți patogeni. Nu sunt de acord în legătură cu cererea de a spori bugetul EFSA, E o agenție pe care de mai multe ori am criticat-o pentru modul nu prea transparent de a opera. Cetățenii au nevoie de transparență pentru că vor să știe dacă noi, într-adevăr, acționăm în interesul lor și, din acest punct de vedere, EFSA s-a dovedit neadecvată. Mulțumesc! Thank you. And next is Madame Dornaro. Mulțumesc. Urmează doamna Dornaro. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul colegei noastre atinge anumite puncte și îi mulțumesc pentru eforturile sale. Într-adevăr, rămân convinsă că armonizarea reglementărilor este esențială pentru buna funcționare a pieței interne și pentru evitarea distorsiunilor prea puternice. Totuși, aceste, acest proces trebuie să se facă de jos în sus, cu standarde mai precise, mai existente, mai clare și ținând seama de prudență. Nu vorbim de riscuri punctuale, ci de riscuri cotidiene, fiindcă expunerea la anumite materiale zi de zi și repetată pe, se întâmplă pe tot parcursul vieții de la vârsta cea mai fragedă. De aceea trebuie să fim mai atenți decât cu alte aspecte. Salut și rap, uh, raportul și în ceea ce privește rolul evaluării riscurilor de către EFSA, dar am aici două observații. Prima se referă la aliniatul 6. Subliniați, pe bună dreptate, costul evaluării riscurilor și continuați uh, solicitând creșterea resurselor EFSA. Însă, într-adevăr, nu putem avea o agenție europeană eficiență fără instrumente indispensabile. Apoi, vorbiți despre marje naționale pentru aplicarea anumitor dispoziții ale regulamentului. Dar, câtă vreme procesul de armonizare nu este finalizat, Putem considera că deciziile sau rapoartele agențiilor naționale sunt bine argumentate și trebuie să servească drept bază pentru extinderea măsurilor la nivel european în cadrul unei proceduri mai rapide, concertate și operaționale. Un alt punct în ceea ce privește evaluarea riscului și unul important. Criteriul uh, definirii perturbatorilor endocrini uh, din această categorie împreună cu alte alimente, elemente nocive. Da, revenim des la subiectul acesta, dar pur și simplu pentru că el reunește mai multe mize. Trebuie așadar să mergem mai departe și să îmbunătățim evaluarea riscurilor, precizând criteriile de analiză, clasificările și consolidând dispozitivele de siguranță sanitară și alimentară. Și toate acestea ținând seama de perturbatorii endocrini care vor avea, la nivel general, consecințe grave asupra sănătății concetățenilor noștri. Thank you. This was... Mulțumesc. Aici se încheie prima noastră rundă și trecem acum la a doua rundă cu contribuția ale membrilor comisii, comisiei, începând cu doamna Boylen. Mulțumesc, domnule președinte și vă mulțumesc și pentru discuția privind aceste materiale ce intră în contact cu alimentele, pentru că este una care nu primește atenția primită și îmi face plăcere să ascult faptul, să văd că toți colegii înțeleg că trebuie ca aceste MCA-uri să fie reglementate, mai ales dacă ținem seama de faptul că sunt vreo 50 de mii de asemenea elemente folosite în aliment, ambalajele pentru alimente alimentele fiind uh, mijlocul prin care oamenii sunt cel mai expuși la uh, substanțe chimice. Este evident, oamenii presupun că ambalajele sunt uh, evaluate la cel mai ridicat uh, standard, dar acest raport, raport ne spune de fapt că uh, sistemul actual este unul destul de peticit, care lasă o grămadă de lucruri să scape prin, printre degete. De aceea sunt de acord că avem nevoie de o mai bună armonizare și, de asemenea, divergențele clare dintre cerințele de de securitate de la nivel european și realitatea din teritoriu trebuie uh, stopate. nu știm dacă lucrurile teoretice se aplică și în practică. De aceea trebuie să îmbunătățim capacitatea de punere în aplicare. Într-adevăr, se arată că expunerea la materialele um, folosite în, în alimente crește numărul de boli, inclusiv la sugar și de aceea trebuie să avem în vedere uh, mijloace inovatoare de ambalare, astfel încât uh, alimentele să aibă o, viață de, uh, o durată de viață mai lungă, reducând astăzi expunerea societății. Am auzit despre perturbatorii de endocrină și cred că este foarte important uh, când vorbim despre impactul asupra sănătății copiilor și bebelușilor, dat fiind faptul că există pericole foarte mari și știm chiar că ei au fost, uh, ei au fost legați de anumite tipuri de cancer. Este așadar esențial ca legislația privind uh, materialele ce intră în contact cu alimentele să abordeze riscurile acestor uh, substanțe, în special pentru bebeluși și copii. De asemenea, aș dori să rog reprezentanta Comisiei să comenteze în ceea ce privește ce spune Ministrul de Sănătate al Franței Uh, vis-a-vis de refuzul Comisiei de a prezenta anumite documente legate de aceste materiale. Nu înțeleg de ce ele sunt ținute uh, secrete, deși ar trebui făcute publice, dat fiind faptul că criteriile de aplicare au, vin deja foarte târziu, iar studiul de impact a fost considerat de la început necorespunzător. De aceea aș dori să, știm de, să știu de ce Comisia reține aceste informații. Mulțumesc. Mulțumesc. Urmează doamna Grostet. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem cu toții de acord că este esențial să consolidăm armonizarea punerii în aplicare a acestor norme privind expunerea cetățenilor la anumite substanțe conținute în materiale ce intră în contact cu alimentele. Vreau să felicit raportarea pentru eforturile sale, dar îmi pare rău că este regretabil faptul că din cele 17 materiale din regulamentul 4 nu sunt decât 4 acoperite de măsuri specifice la nivelul Uniunii Europene. Mi se pare absolut incredibil, pentru că știm că există riscuri, există pericole pentru sănătatea publică. Și pentru că s-a tot vorbit de hârtie și carton, eu o să vorbesc mai degrabă de plastic. Și o să fac legătura cu acești uh, perturbatori endocrini. Știm că este un subiect tabu pentru Comisia Europeană și tocmai de aceea o să revin asupra lui. Fiindcă vrem să încadrăm în mod eficient componența chimică a produselor, mai ales din plastic, ce intră în contact direct cu alimentele, dar și mi se pare absolut indispensabil, însă nu văd cum putem să atingem acest obiectiv fără a avea o normă specifică pentru perturbatorii endocrini fiindcă ei sunt prezenți în majoritatea produselor și, aș zice, aștept cu nerăbdare definiția pe care Comisia ne-a promis-o înainte de vacanța de vară. Să iau, de exemplu, aliniatul 10 din raportul doamnei Schaldemose, care spune că se bucură că s-a redus valoarea limită de migrație pentru bisfenol A conținut în ambalaje și recipientele din plastic. Dar Raportul sublinează și faptul că această limită de migrație nu se aplică tuturor materialelor destinate a intra în contract cu alimentele, deci cunoaștem riscurile grave asociate cu bisfenolul A ca perturbator endocrin. Vă reamintesc că în Franța acesta este interzis în toate recipientele alimentare din ianuarie 2015 încoace. Așadar, mi se pare că astăzi există o adevărată incoerență legată de faptul că vrem ca materialele și obiectele ce intră în contact cu alimentele să fie tratate fără a menționa normele pe care le așteptăm în ceea ce privește perturbatorii endocrini. Susțin așadar ideea revizuirii cadrului legislativ actual, dar, sincer vorbind, trebuie să putem face asta în baza noilor reguli, reguli ce se vor adopta privind substanțele cu acțiune endocrină. Vă mulțumesc! Mulțumesc, urmează doamna Melior. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu mă bucur că discutăm astăzi despre materiale care vin în contact cu alimentele noastre și care pot să transmită substanțe în alimentele noastre. Și mă bucur că facem schimb de opinii. Mulțumesc raportoarei Cristel Șaldemose pentru raport. Uh, deja sunt incluse în acestea niște chestiuni esențiale, ceea ce au spus deja colegii înaintea mea, nu pot decât să susțin. Și pe mine mă îngrijorează faptul că din 17 MCA-uri uh, s-au armonizat uh, doar 4, uh, deci au rămas 13 nearmonizate, ceea ce nu este nociv doar pentru piața internă, ci e un problem și pentru, în ceea ce privește controlele. Dacă nu există uniformitate, atunci cum se pot face controle? Și mai ales principiul recunoașterii reciproce, care nu a fost respectat, e bine, Uh, dacă acesta ar fi respectat, atunci controlele s-ar putea face, dar lucrurile nu funcționează. Așadar, da, este nevoie urgentă de armonizare. Și cred în același timp, așa cum s-a spus de mai multe ori, că pe de-o parte avem F pe EFSA, uh, pe de altă parte avem uh, Agenția pentru Substanțe Chimice, care se ocupă de regulamentul REACH, care trebuie să analizeze diverse substanțe pentru a spune dacă sunt potrivite sau nu Uh, cred că cele două ar trebui să colaboreze foarte bine, pentru că dacă nu, nu-și pot face treaba. Și aici putem să ne gândim împreună cum am putea să mm, susținem această colaborare, uh, dar fiind faptul că totuși banii sunt foarte puțini, după cum am auzit, și totuși vrem să se facă aceste lucruri. Deci mulțumesc încă o dată raportare și sunt sigură că vom ajunge la un rezultat uh, bun împreună. Thank you. And Mr. Fjellner. Mulțumesc, domnul Fjellner. Mulțumesc mult și mulțumesc pentru un raport excelent. Ca susținător al pieței unice, cred că este esențial să avem norme uniforme pentru materialele ce intră în contract cu alimentele. Și după cum am auzit astăzi, doar patru din cele 17 uh, listate sunt supuse unor norme europene specifice. Acestea fiind spuse însă, și o să revin la câteva detalii, cred că este important, mai ales când discutăm despre hârtie și carton, este important ca măcar în acest moment să recunoaștem diferența care există între nou și reciclat. Știu că cineva ar putea să spună mm, să nu facem asta că trebuie să susținem economia circulară, dar evident e loc pentru amândouă cred eu, și e important pentru că cele două au proprietăți diferite. Deci, la momentul de față, e important și doar să recunoaștem acest lucru, aceste diferențe. În al doilea rând, am ceva probleme cu modul în care discutăm așa zisul efect de cocktail în acest context. Pentru că, evident, rolul EFSA este clar și trebuie să fie clar ei trebuie să folosească marje de siguranță și o fac pentru a ține seama de, efect, de efectul de cocktail. Dar trebuie să recunoaștem faptul că cuvântul, sintagma efect de cocktail e folosită diferit de fiecare persoană interesantă și nu există o definiție clară. Dar această tehnologie se poate folosi pentru a ține seama de substanțe cunoscute, de consecințe cunoscute. Asta se întâmplă deja. dar doar în baza unui uh, concept uh, de precauție clară pe care EFSA îl folosește deja, prin uh, folosirea normelor și valorilor de siguranță și prin faptul că ține seama de acest lucru. Iar marja de siguranță e enormă, uneori chiar de un factor de 100 pentru a ține seama de genul acesta de lucruri. Însă dacă cineva are nevoie de altceva, trebuie să fim foarte clari uh, în ceea ce privește sensul sintagmei efect de cocktail, ceea ce la momentul de față nu se întâmplă. Și nu în ultimul rând, cred că nu este provo- o provocare doar să uh, adoptăm legislația corectă și să o punem în aplicare, ci și să ne asigurăm că statele membre o respectă. Pentru că a, în cadrul uh, dezbaterii acest, uh, problemei privind acest bisfenol A, știm că există norme comunitare, dar totodată statele membre fac ce vor. Franța, de exemplu, a introdus legislația națională care încalcă în mod evident piața internă, uh, iar, dar apoi Comisia trebuie să fie clară, să spună clar că nu poți, trebuie să implementezi normele produse de EFSA, fiindcă dacă nu facem asta acum, nicio lege nouă în acest domeniu nu va crea o armonizare mai bună sau standarde mai bune. Deci și de acest lucru trebuie să ținem seama că tocmai acum, în domeniile unde există deja praguri, Comisia nu reușește să le apere, să se asigure că toate statele membre le respectă. Mulțumesc! Mulțumesc, trebuie să întrerupem dezbaterea aici. Vreau să dau și, cuvântul și Comisiei să reacționeze cu privire la observațiile raportorilor din umbră, raportoare și membrilor uh, Comisiei. Și pentru că mai avem un punct pe ultima ordinea de zi, Aș dori să rog reprezentanta Comisiei să își limiteze contribuția la 3-4 minute. Doamna Iglesia, aveți cuvântul. Yeah, thank you, thank you very much. Uh, the commission... Mulțumesc și Comisia mulțumește pentru această inițiativă și acest studiu, care cu siguranță își va aduce o contribuție la completarea tabloului situației. După cum știți, Comisia aproape că a terminat un studiu care examinează situația în ce privește măsurile adoptate la nivel național și utilizarea MCA-urilor, pentru care încă nu există măsuri armonizate la nivel uh, european, însă și situația măsurilor armonizate și modul în care ele funcționează la nivelul statelor membre. Și după ce vom fi colectat aceste informații, uh, împreună cu studiul prezentat astăzi aici, vom dispune de o imagine mai clară a problemelor existente și vom analiza și vom vedea dacă e cazul să luăm măsuri pe viitor în legătură cu aceste materiale care intră în contact cu alimentele, MC-aurile. Noi primi multe cereri din partea sectorului industrial să adoptăm noi reguli pentru a facilita um, situația pieței unice, însă știți că legislația trebuie să fie proporțională cu obiectivele sale și să respecte principiul subsidiarității. Situația actuală e una complexă din punct de vedere tehnic, după cum uh, uh, am și văzut din discuția care uh, a precizat intervenția mea, așadar nici soluția nu va fi una uh, facilă. Mm, situația materialelor plastice este un exemplu clar aici. Uh, înaintea oricărei posibile armonizări în detaliu pentru toate materialele uh, solicitate de industrie în cele specifice sau în avizele EFSA, e important să facem o evaluare, să vedem dacă aceste proceduri sunt într-adevăr necesare la nivel european. Soluții alternative la uh, sistemul actual ar, fi put, ar putea fi explorate și ele în detaliu pentru a garanta siguranța alimentară și respectarea principiilor pieței interne. Astăzi nu voi Uh, răspundem aici întrebare în legătură cu cu perturbatorii endocrini, ci mă limitez la ce a spus Adineau, că trebuie să găsim cele mai bune soluții pentru acest sector. Dar cunoaștem aceste probleme și cu asta am încheiat. Mulțumesc! Okay, thank you, and I... Mulțumesc, spre domnul președinte, și acum dau din nou cuvântul raportarei pentru reacție, dar nu mai mult de un minut, vă rog. Da, vreau să mulțumesc uh, tuturor pentru comentariile uh, valoroase și da, într-adevăr, avem nevoie de măsuri specifice și pentru celelalte materiale și avem nevoie de mai multă armonizare. Într-adevăr, cred că trebuie să vedem ce se întâmplă și cu substanțele chimice și cu uh, perturbatorii endocrini, și sunt convinsă că vom reuși să avem o mare majoritate atunci când se va vota și după depunerea amendamentelor. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc uh, și vă rog succes în continuare uh, și vă aduc informații în legătură cu calendarul. Termenul pentru depunerea amendamentelor este ziua de 2 iunie. Uh, se va vota la ENVI pe data de 11 sau 12 iulie, iar votul în plenară e prevăzut să se desfășoare în 2 octombrie a acestui an. Dar, mă rog, vom vedea când uh, anume va avea loc. Mulțumesc pentru contribuțiile la dezbatere și continuăm. La, uh, trecem la ultimul punct de astăzi. Obiecția în conformitate cu articolul 106 din regulamentul de procedură, introducerea pe piață a unei garoafe modificate genetic. Sponsors, uh, Coraportorii acestor dosare vor începe discuția. Da, suntem în întârziere, mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Vom avea uh, la dispoziție interpretare mm, până în câteva minute, așadar v-aș ruga să vă limitați intervențiile la câte două minute. Dă cuvântul domnului Barstas, în primul rând. Vertolking zal ik toch Nederlands praten. Ehm, mulțumesc, mulțumesc. Voi vorbi în uh, neerlandeză, cât mai avem interpretare. Uh, E o nouă obiecție pe care o uh, examinăm împreună cu colegii Balat, Boina Neve și Pieti Kainen. E vorba de o garafă, o floare modificată genetic și e vorba și de un porumb modificat genetic. Avem deci două dosare diferite aici. Însă, în ce privește garafa, e vorba de 11, doar 11 state membri, care reprezintă 36 din uh, populație, care s-au pronunțat în favoarea importului și EFSA spune că semințele acestei plante sunt consumate în anumite culturi. Însă EFSA nu a examinat efectele privitoare la consumul acestui tip de vegetal. Fie că e vorba de consum intenționat, fie că e vorba de consum accidental. Uh, eu am făcut cercetări pe internet și am văzut o serie de rețete în care, rețete în care e utilizat acest tip de floare. Sunt anumite rețete care uh, avertizează cu privire la utilizarea unor substanțe modificate genetic, altele nu. EFSA ne spune că și polenul acestor garoafe, uh, sigur, se poate răspândi, poate fi difuzat și poate constitui un pericol. În tot cazul, eu consider că această obiecție este una justificată. Asemenea, consider că nu s-a ținut suficient cont de mediu și de sănătate, cât despre porumbul modificat genetic e cam aceeași argumentație și am mai formulat obiecții în acest sens, doar că s-a schimbat într câtva contextul, pentru că Comitetul Permanent pentru plante, pentru vegetale și Comitetul Fitosanitar n-a reușit să ia o, o decizie finală în legătură cu glifozați și tipul acesta de porumb pentru care se cere autorizația este rezistent la glifozați. Deci cred că în contextul politic actual în care nu uh, putem să ne pronunțăm în legătură cu prelungirea utilizării glifozatului, ar fi de dorit să nu importăm acest tip de forum. Cred că mi-am respectat timpul de vorbire. Mulțumesc. Mulțumesc și acum domnul Balas. Mulțumesc. Foarte rapid, pentru că colegul meu Stas a spus uh, esențialul. Nu mai adaug foarte mult uh, în legătură cu garoafele. Vreau doar să spun că problema e și E vorba de diseminare, mai ales uh, a polenului. Sigur, există anumite culturi, într-adevăr, unde acest lucru se produce, însă diseminarea aceasta astăzi îngrijorează, deci trebuie să ținem cont de acest lucru în legătură cu al doilea punct, uh, chestiunea porumbului. Totuși aici, cu uh, glifozatul, ne aflăm în fața unui caz particular, pentru că Parlamentul European a votat ceva așa, există, există și o discuție astăzi împreună cu Comisia în legătură cu calendarul, cât timp va mai uh, fi comercializat glifozatul, dar vedem că obiectivul final este să nu mai fie comercializat. Deci dacă noi autorizăm un porumb comercializat azi, cum ne putem gândi că peste câțiva ani, să zicem șapte, uh, am scoate acest uh, porumb de pe piață, porumb rezistent de, la glifozat, pentru că glifozatul va fi interzis. Deci este aici o contradicție în legătură cu modul în care sunt luate deciziile și E clar că situația e îngrijorătoare și, oricum, a mai fost făcută această argumentare în legătură cu alte obiecții, deci nu mai am nimic de adăugat. Mulțumesc acum, doamna Boylan. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să salut faptul că majoritatea, majoritatea colegilor au semnat aceste rezoluții, ceea ce demonstrează îngrijorarea tuturor colegilor din diverse partide politice cu privire la acest proces de autorizare a unor organisme modificate genetic. Cu această respingere ajungem la șase în total pe care am votat în comisia noastră, cea de-a cincea și a șasea uh, respingere. Resping, de fapt, procedura obișnuită pentru autorizarea OMG-urilor. Uh, comisia, din păcate, nu ne, pare că nu ne ascultă, nu încearcă să ne răspundă la îngrijorări uh, de un an de zile de când au propus uh, revizuirea care a fost respinsă de europarlamentari. Încearcă în continuare să introducă autorizare fără uh, majoritatea calificată a statelor membre și fără susținerea Parlamentului European. Uh, este o modalitate absolut nedemocratică de a lua decizii. Și discutăm, într-adevăr, de uh, aceste tipuri de um, porumb modificat genetic care este rezistent la glifozat. Oricum, problema glifozatului deja a demonstrat cât uh, de șubredă este metoda noastră de autorizare pentru uh, substanțe modificate genetic, cetățenii se uită la noi și văd că Uniunea Europeană încearcă să, să certifice un pesticid care este considerat ca potențial carcinogen. Um, și sunt foarte multe studii făcute în acest uh, sens. Așadar, cred că Comisia ar trebui să își revizuiască poziția în ceea ce privește procedura de autorizare a OMG-urilor și a glifosatului. Mulțumesc, doamna Evi. Președinte, um... domnule președinte, dincolo de motivațiile solide prezentate de colegi, uh, colegi împreună cu care am făcut și eu această obiecție, vreau să mă refer la o altă obiecție privitoare la un aspect uh, privitor la democrație. Cât de democratic e acest proces de autorizație unor materiale modificate genetic? Nu e deloc democratic asta și trebuie să vedem ce se întâmplă în comisiile acestea tehnice, comitetele tehnice atunci când, de exemplu, în cazul uh, uh, când aceste comitete nu își exprimă avizul, Comisia Europeană autorizează în mod autonom comercializarea. Deci vreau ca și colegii să știe că la propunerea de modificare a regulamentului 715 din 2007 privitoare la emisiile vehiculelor rutiere. Există o propunere pe masa de lucru care spune că în cazul în care comitetele tehnice nu ajung la un aviz, atunci Comisia nu poate autoriza uh, comercializarea uh, niciunui fel de produs. Și invit colegii să țină cont de această strategie, pentru că Comisia nu poate să autorizeze organisme modificate genetic fără o procedură democratică și care să asculte într-adevăr părerea cetățenilor europeni. Thank you. And now contribution. Mulțumesc. Urmează. Thank you very much. And, uh... Domnul Fielner. Mulțumesc. Este important să subliniem că nu ar trebui să discutăm despre dacă ne plac uh, OMG-urile sau nu, ci despre o procedură. Procedura a Parlamentului de a controla și de a acționa dacă reprezentanții Comisiei nu uh, pun în aplicare legislația pe care noi am pus-o în aplicare. Sau acestea sunt cele două criterii. Nu vorbim despre substanțe, ci despre felul în care joacă comisia, dacă joacă după, după reguli sau nu. Și-a depășit ea mandatul? Eu n-am auzit nici un argument. Nici măcar nu a încercat cineva să dovedească că ar fi făcut-o. 2. A prezentat comisia dovezi științifice conform legii? Aș zice că nu. Am cerut EFSA să fie organismul nostru științific vis-a-vis -vis de această garloafă, EFSA a spus că la 15 decembrie 2015 importul, distribuția și vânzarea acestei garoafe nu are efecte adverse asupra sănătății umane. La momentul de față pot să vă citesc aceeași decizie luată în 7 decembrie pe alt produs, dar să sărim peste asta că nu avem timp. Și dacă tot căutăm pe Google alte exemple, o să vedeți că dacă cerem unui organism să fie consultantul nostru științific, trebuie să-i respectăm decizia. Am cerut Epsa să facă studiile științifice. Le-a făcut și acum nu ne place rezultatul. Deci, aceste motive nu sunt valabile. Eu aș spune că înțeleg Înțeleg că mulți colegi de aici sunt împotriva organismelor modificate genetic și au votat împotriva regulamentului pentru că nu le plac uh, aceste organisme. Eu am făcut-o din alt motiv, dar nu am votat un moratoriu, ci am respins asta. Nu știu dacă încercați să ne obosiți, cu, să ne plictisiți cu aceste dezbateri și să opriți așa organismele modificate genetic. Dar asta este calea greșită de a face legi. Așadar o să votăm nu. Mulțumesc, spune domnul președinte. Domnul Haideman are cuvântul. Mulțumesc și noi am discutat pe acest subiect și am încercat să analizăm lucrurile în mod pragmatic. Am văzut că, într-adevăr, există două motive diferite pentru aceste obiecții, de fiecare dată. Primul este, într-adevăr, să creezi frustrări pentru întreaga procedură, fiindcă eșecul ultimei propuneri a Comisiei Europene de a uh, acorda statelor membre o mai bună, uh, o mai mare capacitate de decizie vis-a-vis de aceste organisme, a creat uh, supărări. Și atunci lumea spune nu suntem de acord, așa că suntem întotdeauna luptăm împotrivă. Al doilea motiv este că unii oameni nu vor organisme modificate genetic. Nu contează că dovezile științifice arată că nu sunt pericole pentru animale, pentru mediul înconjurător și absolut niciun pericol pentru sănătatea umană. Tot nu se spune. Și, într-adevăr, am hotărât să creăm acest organism științific independent pentru a analiza toate aceste substanțe, să vadă ce e adevărat și ce nu e adevărat și pentru a ne a evita o dezbatere politică pe subiecte științifice și a evita studiile pe Google. Nu ar trebui să facem asta, ar trebui să avem încredere în EFSA, i-am dat mandatul pentru asta și după aceea ajut, ajung la acest glifozat, dar e vorba despre organismele care vor să împiedice ace existența acestui uh, element, deși este unul dintre cele mai puține, uh, dăună, puțin dăunătoare, și dacă vrem să facem agricultură și să producem alimente, atunci avem nevoie de el. Iar dacă nu, avem două opțiuni pentru uciderea, distrugerea uh, burienilor. Fie să arăm, fie să folosim uh, genul acesta de uh, pesticide pe care, care nu ne convin dar cu uh, aratul o să avem eroziune mai mare, o slab, mai slabă calitate a solului și alte probleme. Deci nu cred că este nici aceasta o cale. Mulțumesc și, în sfârșit, aș vrea să dau cuvântul Comisiei, doamna Bruci. Thank you very much, Mr. President. Thank you, members of Parliament. Mulțumesc. To the comments first, I would like